afternoon, everybody. Welcome back to our uh, IMCO. Bine ați venit înapoi la ședința Comisiei IMCO. Ați primit cu toții ordinea de zi. Dacă nu aveți observații, o considerăm adoptată. După cum știți cu toții, ședința este transmisă în direct pe internet și doresc să vă informez că uh, newsletter-ul nostru este disponibil. un mesaj din partea interpreților. Interpreții vă informează că din cauza uh, unui conflict de lucru uh, care face obiectul unui uh, preaviz de grevă, uh, din cauza noilor condiții care au fost impuse unilateral, uh, nu se vor uh, acorda uh, prelungiri de program. Mulțumim! Raportorul privind uh, Actul pentru accesibilitate nu poate fi prezent uh, astăzi. Uh, domnul Lockegaard își cere scuze um, pentru absență și mă roagă pe mine să vă dau vești care, din păcate, ne dezamăgesc în legătură cu acest raport. Spune că, în pregătirea ședinței Coreperului din această săptămână, a devenit evident că statele membre nu sunt gata să își uh, actualizeze mandatul, uh, de aceea Consiliul nu va putea să intre în negocieri în următorul trilog prevăzut marțea viitoare. Raportorul și raportul din umbră uh, consideră că este un pas înapoi în negocieri. Obiectivul nostru a fost să ajungem un acord, uh, la un acord în cadrul președinției bulgare. Statele membre însă nu au fost gata să respecte acest angajament. Um, le-am lăsat timp uh, să discute cu celelalte state membre, dar din păcate nu a funcționat această inițiativă. Vă vom face o prezentare acum uh, a chestiunilor încă nefinalizate în legătură cu mecanismul de aplicare și plângeri. Am hotărât să renunțăm la baza de date cu condiția să păstrăm mecanismul uh, de plângeri și registrele. Um, în cazul um, rezoluției alternative a disputelor. La ultima ședință, ă, comisia a venit cu mâna goală, așa că nu am putut să progresăm deloc la ultimul trilog. În legătură cu terminalurile privind serviciile, și acestea încă sunt în discuție. Transportul, turismul ă, și ă, micro și marcajul CE și mediul, toate aceste subiecte sunt încă în discuție. Eram pe o cale constructivă, dar având în vedere ultimele evoluții din Consiliu, tragem concluzia că mai, este, mai sunt multe de făcut și Consiliul trebuie să revină cu mandat actualizat. Raportul discută reacția Parlamentului la aceste vești triste din partea Consiliului cu raportorii din umbră, dar nu dorește să intre într-un al cincilea trilog dacă Consiliul nu e flexibil în legătură cu niciun punct. Din punctul nostru de vedere, negocierile nu sunt blocate, suntem gata să negociem. Uh, când uh, Consiliul va avea mandat actualizat. Iată uh, care au fost informațiile de la trilogul privind accesibilitatea, privind actul accesibilității și cred că doamna Silano dorește să spună ceva, să adauge ceva. Mulțumesc! Mulțumesc că ne-ați prezentat poziția raportorului. Suntem foarte dezamăgiți de acest eșec al negocierilor, de faptul că situația nu e deblocată în Consiliu și din cauza poziției mai multor state membre, care nu sunt deloc flexibile. S-a spus de mai multe ori că pentru Parlamentul European acest act este unul extrem de important el are obiectivul de a facilita viața a milioane de cetățeni. Trebuie să facem eforturi um, ca el să devină uh, realitate cât de repede. Faptul că, în ciuda numeroaselor concesii ale Parlamentului, nu am reușit să avansăm în negocieri, mai ales în ceea ce privește domeniul de aplicare a acestui act, dovedește sau uh, ne uh, ne dezamăgește și dacă Consiliul uh, crede că Parlamentul uh, nu va face nimic, va sta cu brățele încrucișate, nu va fi așa, pentru că avem linii roșii și vom insista în legătură cu acestea. Mulțumesc foarte mult! Acum avem un raport din alt dosar, dar domnul Pieto e în întârziere, așa că propun să trecem direct la următorul punct. E vorba de trilogul privind uh, fluxul de date nepersonale. Și dau cuvântul doamnei raportor. Mulțumesc, uh, doamnă președinte, am vești bune. Negocierile se apropie de final. Văd că se întorc colegii de la uh, întâlnirea tactică. Nu vă pot da, deci, ultimele informații, dar lucrurile stau foarte bine. Am primit mandatul de negociere din partea Parlamentului Marțea trecută, miercuri, am avut o întâlnire a raportorilor din umbră, care a fost foarte bună și constructivă și cred că avem uh, o echipă de la Parlament foarte unită și foarte puternică pe care sunt mândră să o conduc. Toată lumea este de acord că trebuie să acționăm repede, să încercăm să finalizăm acest dosar sub președinția bulgară. Mandatul uh, pentru negociere este foarte clar și foarte solid. Joi au început trilogurile. Cred că acest trilog a fost extrem de pozitiv, foarte constructiv, atmosfera a fost una foarte bună și am reușit să facem progrese semnificative. Dați-mi voie să vă spun care au fost principalele 4-5 aspecte pe care încă trebuie să ne punem de acord uh, între Parlament și Consiliu. Cred totuși că am um, atins uh, um, un progres destul de, de mare. Mâine vom avea un trilog final, da, pe 19. Și mai, va mai avea loc 1 pe 21. Deci, securitatea, siguranța publică. Parlamentul dorește să maximizeze fluxul liber de informații și să minimizeze orice cerință legată de localizarea datelor, cu excepția celor prevăzute în tratat pe motive de siguranță și securitate publică. Încercăm să găsim orice modalitate de a minimiza aceste cerințe privind localizarea datelor, desigur, respectând cerințele din tratat și în același timp înțelegând faptul că statele membre doresc sau să aibă acces rapid la informațiile care sunt localizate în alt stat membru și de asemenea doresc să aibă posibilitatea de a impune sancțiuni sau penalizări în caz de abuz din partea unui anumit utilizator. Aici suntem destul de aproape de un acord, dar negociem un pachet, practic nu negociem fiecare articol în parte. Articolul 4.1 a fost acesta. Articolul 4.3, abrogarea cerințelor de localizare a datelor și mecanismul de conformitate. Pentru noi, aici este foarte important să se scoată din text orice mențiune care nu este suficient de clară și care nu poate fi pusă în aplicare direct în viața reală. Nu ne plac formulările prea generale și um, Administrative practice, de exemplu, este o formulare generală. Vrem ca domeniul de aplicare să fie foarte clar, astfel încât punerea în aplicare să fie foarte ușoară. La articolul 5.3, penalizările și disponibilitatea datelor pentru autoritățile competente și acolo cred că suntem foarte aproape de un acord cu statele membre. Statele membre doresc o perioadă de timp mai lungă, noi vrem una mai scurtă. Vrem însă să ne asigurăm că nu introducem măsuri temporare, pentru că nu este suficient să introducem măsuri temporare. Noi vrem să avem o perioadă de timp foarte clară, astfel încât uh, statele membre să nu poată să aducă din nou datele acasă sau să impună noi cerințe de localizare a datelor pe durată nedeterminată. Apoi, definițiile și domeniul de aplicare, articolul 3.5. Aici am spus foarte clar că vrem practici administrative, precum achizițiile publice, să fie incluse. Este foarte important ca statele membre să recunoască și ele că autoritățile publice la nivel local cât și uh, central pot să beneficieze de pe urma acestor dispoziții. Așa că încercăm să găsim aici o soluție care să mulțumească pe toată lumea. Achizițiile publice reprezintă o linie roșie pentru Parlament. Și ultimul punct, care nu este neapărat un punct controversat, însă, ca urmare a, a sfaturilor din partea Agenției Europene pentru Protecția Datelor, am încercat să adăugăm mai multă claritate în acest text. I-am uh, întrebat pe cei de la serviciul juridic, ne-au spus că nu e nevoie să schimbăm textul pe fond, dar textul trebuie să fie mai clar ca formulare. Acest regulament nu are legătură cu datele cu caracter personal, deci nu aduce atingere regulamentului general privind protecția datelor. Și aceasta este formularea care se folosește în general pentru a specifica faptul că un act legislativ nu contravine altui act legislativ similar. Și vrem să introducem aceste clarificări în considerente, astfel încât toată lumea să fie mulțumită și să ne asigurăm că avem cu toții aceeași poziție pe fond. Ultima parte, mă voi referi la ea în ultima parte a discursului meu, portabilitatea și codurile de conduită. Parlamentul, în votul său, a spus foarte clar că noi nu vrem să introducem un text mult prea prescriptiv, mult prea detaliat, care să îi lege din la mâini și la picioare pe cei care negociază aceste coduri de conduită. Și sunt convinsă că vom găsi o modalitate bună de a ne asigura de acest lucru. Vom încerca să nu introducem articole mult prea lungi, mult prea prescriptive, astfel încât să le dăm marjă de manevră suficientă celor care vor negocia codurile de conduită. Nici aici nu cred că sunt probleme majore. Doamnă președinte, desigur, sunt tot timpul um, disponibilă pentru um, dragii mei raportori din umbră. Vă stau la dispoziție pentru discuții. Cred că deja um, uh, discutăm foarte des. În timpul negocierilor în sine, mm, cred că uh, trebuie să spun că mm, acest trilog probabil va intra în istoria Parlamentului ca unul dintre cele mai rapide. Dar Consiliul trebuie să înțeleagă că dacă vrem să finalizăm acest dosar sub preștinția bulgară, noi suntem deschiși, le stăm la dispoziție, suntem flexibili, le înțelegem liniile roșii și poziția și facem tot ceea ce ne stăm putință ca să îl respectăm, să o respectăm, dar avem și noi un mandat votat în Parlamentul European pe care și noi trebuie să-l respectăm. Deci avem puțin timp la dispoziție pentru aceste negocieri și tocmai de aceea este nevoie de disciplină la nivelul echipei. Această disciplină există. Colegii mei mă pot um, suna acum și la trei dimineața dacă vor să discutăm, dar negocierile trebuie să meargă rapid și vreau ca acest lucru să fie clar pentru toată lumea. Vă mulțumesc pentru modul în care ați prezidat um, această ședință săptămâna trecută și acum um, vă stau la dispoziție pentru întrebări și aștept orice recomandare. Mulțumesc! Mulțumim foarte mult! Cred că putem acum trece la următorul punct de informare cu privire la codul privind comunicațiile electronice. Dita Șaranțova este raportor aici. Nu știu dacă avem pe cineva din partea ALDE care va vorbi în numele Ditei. Vreți să interveniți pe acest punct? Foarte pe scurt, eventual. Vă rog să vă deschideți și microfonul. Care era întrebarea dumneavoastră? Întrebam, spune doamna președinte, dacă doriți să ne oferiți informații actualizate cu privire la acest trilog. Spune domnul Nistelrooy, da, văd că Dita nu e aici, așa că vă voi spune eu două vorbe. Da, veștile sunt bune, negocierile sunt aproape de final, atât ITRE cât și IMCO s-au coordonat foarte bine. Cred că ne-am coordonat foarte bine interesele, avem uh, un cadru foarte stabil pentru investiții pentru viitor, um, dar și pe aspectele legate de consumatori și de interes pentru IMCO. Ne bucurăm că am putut uh, avea o abordare de armonizare maximă și că nu am diluat uh, măsurile de protecție existente în anumite state membre. Unul dintre aspectele importante pe care Parlamentul a insistat um, au fost uh, acela al reducerilor costurilor um, apelurilor intracomunitare. Și acolo a trebuit să negociem din greu, pentru că Comisia Europeană nu a vrut să facă nimic cu privire la dosarul privind costurile. Parlamentul, practic, s-a pus de acord cu Consiliul și împreună au reușit să uh, facă acest uh, progres și împreună s-au pus de acord asupra pragului maxim de 19 cenți pe minut și cred că este un compromis bun, pentru că acesta permite atât un cadru concurențial pentru operatori, dar reprezintă și un avantaj foarte mare pentru utilizatori, pentru cetățenii noștri. Vestea bună este că acest prag uh, se va regăsi acolo și că noi sperăm să ajungem la o decizie finală până la uh, alegerile de anul viitor. Deci cred că vine la momentul oportun. Deja v-am spus că comisia nu prea a tras în aceeași direcție cu noi, dar noi uh, ne-am bucurat de sprijinul Consiliului. Și în cele din urmă, Comisia a venit cu o declarație cu o scrisoare suplimentară la compromisul nostru, în care a spus următoarele. că ar fi trebuit să existe o evaluare de impact uh, mai aprofundată înainte de negocieri și acum, în ultimul moment, au prezentat un articol pe care noi deja ne-am pus de acord. În conformitate cu acest articol, un stat membru are și posibilitatea de a beneficia de o derogare în anumite circumstanțe. Și comisia a spus că acest lucru respectă principiul unei mai bune reglementări, că o mai bună reglementare trebuie să își dovedească rezultatele dinainte. Dar să nu uităm că datele pe care le avem noi, le-am avut în cadrul acestui dosar, sunt din 2013 și că acum situația este foarte diferită. Iată că s-a întâmplat ceva neobișnuit la sfârșitul negocierilor. Și um, Apoi 112, mesajele trimise invers de la 112, știți, uh, în situațiile speciale, Are, am reușit să ajungem la un acord și uh, cu privire la acest aspect, atât pe serviciile care depind de un anumit număr de telefon, dar și pe serviciile independente de numerele de telefon. Ne bucurăm foarte mult că și președinția bulgară ne-a ajutat, pentru că era obiectivul lor să finalizeze acest dosar și cred că Parlamentul se poate bucura de rezultat și cred că putem să mergem cu uh, acest dosar în plenară. E foarte important. Mulțumesc foarte mult! Înseamnă că putem uh, încheia aceste puncte de informare cu privire la triloguri și putem trece la următorul punct de pe ordinea de zi. E vorba de amendamentele de compromis pe dosarul privind produsul pan-european de pensii personale. Birgit Colin Langen este raportarea noastră. Aveți cuvântul. Dank, Frau Vorsitzende. Zunächst einmal Mulțumesc, doamnă președinte. În primul rând, salut inițiativa Comisiei Uh, pentru acest produs de asigurare paneuropean uh, personal um, și încurajarea cetățenilor europeni să ia măsuri pentru a-și asigura veniturile la bătrânețe. Um, sigur că trebuie să ne gândim și la consecințele pe care ar putea să le aibă um, îmbătrânirea populației asupra sistemelor de uh, pensie și trebuie să încurajăm mai ales tinerii și persoanele cu um, uh, venituri reduse să se gândească la asigurarea unei pensii prin uh, participarea la cel de-al treilea pilon. În uh, acest moment, în anumite state membre, nu există niciun fel de produse de pensie uh, privată um, și uh, toate piețele naționale sunt foarte, foarte fragmentate. Nu este posibil să um, îți să închei o asigurare de pensie într-un alt stat membru, de exemplu, sau să îți muți pensia dintr-un stat membru în altul. Uh, un produs paneuropean standardizat ar putea să fie soluția la problemele existente. Chiar dacă piețele pentru pensii uh, private fac obiectul normelor naționale, um, obstacole legate de transferabilitatea pensiilor într-un alt stat membru nu pot fi rezolvate de un singur stat membru, deci propunerea este una proporțională. Obiectivul este să existe un produs de pensii voluntar, simplu, sigur, transparent și ușor de utilizat și, sigur, convenabil ca preț pentru consumatori. Acesta este obiectivul meu. Un uh, produs de pensie care să fie uh, sigur, transparent, convenabil și ușor de utilizat. Uh, dar uh, sigur că doar statele membre, uh, statele membre sunt cele care trebuie să susțină un astfel de produs pentru că ele sunt cele care pot să prevadă aceleași stimulente și facilități fiscale um, care sunt aplicabile și produselor naționale comparabile. Um, și există mai multe uh, propuneri și măsuri de concretizare a acestui subiect. PEP uh, este un produs de pensii, ceea ce înseamnă că anuitățile trebuie să fie plătite până la deces um, și trebuie să creăm um, noi structuri care să poată susține deci, acest um, uh, produs. S-au depus uh, foarte multe amendamente, într-o primă fază doar 143, dar apoi încă vreo câteva sute. Um, am ajuns în total uh, la peste 600 de amendamente. Majoritatea dintre acestea se referă la obiectivele care sunt foarte importante pentru comisia noastră și mă bucur că am reușit în ultimele trei săptămâni să ajungem la un pachet de compromis foarte cuprinzător și doresc să mulțumesc călduros tuturor raportorilor uh, din umbră Uh, cu care am avut un schimb de opinii foarte intens și constructiv de asemenea. Am putut să ajungem la un acord asupra punctelor principale. În primul rând, un rol mai puternic pentru EIOPA, uh, un uh, document standardizat care să conțină toate informațiile referitoare la produs. Um, trebuie să existe opțiunea um, default care se aplică la toate um, produsele de pensie și um, trebuie să se asigure condițiile de plată a anuităților în faza de lichidare. IOPA este instituția care trebuie să um, acorde autorizarea pentru un PEP, pentru un astfel de produs european european de pensie privată, um, autorizarea sau certificarea nu trebuie, nu are voie să se facă retroactiv. Și mi se pare că cuvântul autorizare nu este suficient de clar și de aceea am uh, formulat uh, încă un aliniat, uh, un considerent care clarifică mai mult conceptul. Cel de-al doilea bloc de amendamente se referă la portabilitate toți uh, furnizorii de compartimente PEP trebuie să facă oferte în decurs de 5 ani în toate statele membre și pentru uh, acest lucru uh, propunem parteneriate privind compartimentele. Cel de-al treilea bloc se referă la informații și la documentul cu informații esențiale pentru PEP. Am hotărât ca aceste chestiuni să fie incluse direct în regulament. Punctul cel de-al patrulea bloc se referă la decizii. Sigur că toți consumatorii trebuie să fie bine informați pentru a lua decizii în cunoștință de cauză. Cel de-al cincilea bloc se referă la documentul de informare. Sigur că toți uh, uh, consumatorii, toți uh, cei care vor subscrie la astfel de produse trebuie să primească informare în limba lor în fiecare an. Apoi, capitalul Uh, investit trebuie să fie um, asigurat, astfel încât uh, să um, se asigure um, un uh, cumul de capital care se corespunde cel puțin contribuțiilor plătite conform și să fie investit conform standardelor EIOPA. Sigur că trebuie să fie prevăzută și posibilitatea de a schimba, de a trece de la un furnizor la altul și, în cele din urmă, am discutat despre diversele uh, opțiuni de investiții. Trebuie să existe o opțiune uh, standard uh, în care trebuie plătite anuități uh, până la moarte în momentul în faza de lichidare, dar există și opțiunea, de exemplu, de a primi 30% din uh, fonduri um, imediat ce începe perioada de lichidare. Sigur că e foarte important ca în decurs de 5 ani toți ofertanții, toți uh, furnizorii să uh, își prezinte oferta în toate statele membre și, deci, propun parteneriate de compartiment, pentru ca furnizorii să poată face acest lucru. Am uh, ajuns la aceste amendamente de compromis într-un mod armonios. Aceste compromisuri sunt susținute de grupurile mari și deci sunt încrezătoare că mâine vom putea să votăm uh, acest produs. Mulțumesc! Acum sari, please. So, thank you very much, Andrew. SND, doamna Iaconsari. Mulțumesc foarte mult! Cred că am ajuns la câteva soluții de compromis foarte bune și aș vrea să-i mulțumesc uh, doamnei uh, raportor, uh, um, doamnei Colin Langen aici și echipei sale și celorlalți raportori din umbră pentru negocierile deschise și foarte constructive. Mă bucur că principalele noastre preocupări au fost luate în considerare în aceste compromisuri. E foarte important să păstrăm rolul EIOPAM pentru plățile PEPS, astfel încât cei care economisesc uh, să aibă o astfel de opțiune în cadrul PEPS, standardizată de EOPA și cu adevărată garanție de capital, protejată împotriva costurilor reale și a inflațiilor. E foarte bine că am putut uh, să ne punem de acord și cu privire la un plafon pentru costuri și taxe. PEP este un produs european uh, și este foarte important să asigurăm protecția consumatorului în cadrul acestui produs. De aceea, marca europeană este foarte importantă pentru noi. Toți consumatorii ar trebui să poată aibă, avea acces rapid și gratuit la informații pentru a putea face alegeri informate. Este esențial ca cei care economisesc să aibă acces și la mecanismele colective de măsuri reparatorii, atât la nivel transfrontalier, astfel încât um, să se bucure de măsurile reparatori necesare și, de asemenea, ar trebui ca furnizorii să participe și la um, soluțiile alternative pentru litigii. Portabilitatea este de asemenea o caracteristică cheie a PEP, dată fiind uh, era în care trăim. Mă bucur că doamna raportor a introdus în soluția de compromis și amendamentul nostru privind fiscalitatea, pentru că este foarte important să evităm orice abuzuri fiscale orice stimulente fiscale care se aplică la produsele PEPS trebuie să se aplice în țara de reședință a celui care economisește. E clar că cu PEP am creat un al treilea pilon, un produs paneuropean, care nu poate și nici nu va trebui să înlocuiască primul și al doilea pilon de pensii. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumesc! că nu este aici din partea ECR, așa că trecem direct la domnul Selimovici din partea ALDE, care nici el nu este aici, așa că trecem la Denis de Jong, vă rog. Vă mulțumesc. Mm, suntem Noi avem mai mulți membri decât GUE, lucrurile s-au schimbat uh, în uh, ultimii ani. Cred că v-am mai explicat în această comisie motivul pentru uh, poziția noastră. Ne temem că pensiile colective ar putea să trebuiască să îndeplinească aceste cerințe legate de sumele tampon care se aplică la pensiile ocup- ocupaționale. Al doilea punct. Grupul nostru nu dorește să încurajeze pensiile individuale ca substitut pentru pensiile colective. Într-adevăr, ar putea fi vorba de situații specifice în care e nevoie de o astfel de pensie individuală, dar în cazul liberilor profesioniști, de exemplu, eu m-aș gândi mai degrabă la niște scheme colective pentru toți cei care activează în acest sector, pentru că astfel cred că vor beneficia de o pensie mai mare dacă acționează colectiv decât dacă acționează fiecare individual. Și discut aceste aspecte pentru că au fost menționate și în întâlnirea raportorilor din umbră. Am avut impresia că e vorba mai degrabă de o discuție Econ și IMCO chiar dacă uh, și noi în trecut am adoptat um, avize pe acest subiect. Am discutat cu raportorul din Econ, Sophie Intveld, care m-a asigurat de faptul că ambele aspecte au fost luate în calcul de Econ. Faptul că pensiile ocupaționale nu vor fi înlocuite. Și nici nu vor face obiectul normelor care se referă la companiile de asigurări în general. Sophie Intveld vrea să se asigure de acest lucru prin introducerea unei părți separate care se ocupă de produsele individuale și o altă parte separată care se ocupă de pensiile colective. Și asta ne-a mai spulberat un pic din îngrijorări. De asemenea, ar trebui să se menționeze că primul pilon și cel de-al doilea pilon, adică pensiile colective și pensiile de stat, nu sunt subminate sau nu ar trebui să fie subminate de faptul că există acum această a treia opțiune, un al treilea pilon la nivel european. Deci s-au făcut concesii destul de clare din partea Econ. Am impresia că obiecțiile noastre, în general, au fost uh, luate în considerare și au fost rezolvate în acest raport. Iar în ceea ce privește protecția consumatorului, doamna raportor a făcut uh, foarte multe pentru a include toate garanțiile importante și pentru grupul meu de exemplu, garanțiile legate de transparență, de compartimentare, acestea se regăsesc toate în uh, amendamentele de compromis, de asemenea, garanțiile pentru returnarea banilor. Toate acestea se regăsesc în amendamentele de compromis. Deci, în acest context, am ajuns la concluzia că pot recomanda grupului meu să voteze pentru acest raport. Pentru că este foarte bun, mai ales uh, în ceea ce privește protecția consumatorului. Dar voiam doar să vă spun că asta nu înseamnă că nu vom avea discuția mai generală. S-ar putea ca până la urmă și discuțiile din cadrul ECON să se termine cu bine nu știu exact cum se vor desfășura lucrurile, niciodată nu am dat explicații de vot uh, la nivelul comisiei, dar uh, eventual putem să avem uh, și procesul verbal al acestei întâlniri ca să se înțeleagă de ce GUE Uh, votează pentru acest, uh, acest raport. Să se înțeleagă că apreciem eforturile făcute de doamna raportor. Mulțumesc foarte mult. Am înțeles între timp că putem să revenim totuși cu câțiva pași în urmă pentru că um, acum va vorbi colegul nostru numele doamnei Ulrihe de la ECR. Mulțumesc. Vreau să mă exprim în doam- numele doamnei Trebezios. Foarte multe aspecte nu au fost luate în calcul în amendamentele de compromis. Amendamentele de compromis s-au concentrat foarte mult pe detalii, dar nu s-au concentrat pe contextul general. Poate în ceea ce privește protecția consumatorului s-au făcut câteva progrese, însă se pare că există în continuare riscul de suprareglementare. Problemele principale au legătură cu piața internă și aici um, vreau să mă refer la trei aspecte. Primul, suntem cu toții de acord cu faptul că avantajele fiscale pentru PEP nu pot fi mai bune decât cele care se aplică la produsele existente. În Germania există un astfel de produs similar cu PEP, dar nu a avut succes din cauza interesului economic scăzut pentru acesta. Principalul avantaj reprezentat de acest produs german este contribuția pe termen lung din partea statului. Și dacă produsul german sprijinit de stat nu funcționează, oare cum ar trebui să funcționeze PEP, mai ales că PEP nu beneficiază de o plată directă, o contribuție directă. Și apoi, ne îndoim că acest program este bun pentru IMM-uri. Se vorbește despre penetrarea tuturor piețelor în 5 ani. Însă, aici cred că mai degrabă ne referim la companiile mari, care se găsesc în special în vestul Europei și acest lucru va submina coeziunea europeană. Și apoi, încă câteva îndoieli. S-ar putea ca fondurile să fie distorsionate. Dacă banii celor care economisesc din, de pe piețele mai mici sunt deturnați și ajung pe piețele mai lichide și mai mari, coeziunea va avea de suferit și articolele relevante în acest sens sunt 34 și 35 de regulamentul din partea Comisiei. Doamna Trebesius consideră că aceste um, idei din partea Comisiei vor eșua, sunt sortite eșecului. Vedeți că nu contează să intrăm în detalii dacă tabloul în ansamblul său nu funcționează. Doamna Trebezius consideră că ne-am concentrat prea mult pe detalii legate de protecția consumatorului, dar îngrijorările generale și contextul general nu a fost luat în calcul. Între timp a venit și domnul Selimovici, care se va exprima în numele ALDE. Vă rog. Mulțumesc, doamnă președinte. Uh, într-adevăr, am colaborat într-un spirit foarte bun și putem susține toate compromisurile la care s-a ajuns. Prin votul de mâine vom transmite un mesaj puternic către Econ pe câteva chestiuni pe care vreau să le menționez rapid. În primul rând, maximă portabilitate pentru viitorii consumatori PEP. Deci, să se poată deschide un PEP într-un stat membru, apoi produsul PEP să poată fi dus în într-un alt stat membru dacă ei decid să se mute sau să lucreze sau să trăiască într-un alt stat membru. Uh, trebuie să poată să investească în mod simultan în toate compartimentele, dacă aleg să o facă. Aceste chestiuni foarte import, sunt foarte importante pentru grupul meu. Știu că, sigur, întreprinderile naționale vor avea nevoie de timp pentru a se adapta la cerințele PEP, dar tocmai de aceea am ales să permitem o perioadă de 5 ani de tranziție. În ceea ce privește schimbarea de la un produs la altul, în perioada de tranziție de 5 ani, dacă un furnizor PEP nu le poate oferi un compartiment într-un stat membru unde se mută, uh, vor putea să facă deci schimbul și la fiecare 5 ani vor avea posibilitatea să-și regândească investiția, strategia de investiție în funcție de nevoile lor și de să o adapteze rolul EOPA a fost consolidat, iar um, sarcina de a autoriza sau retrage orice PEP care nu respectă cerințele regulamentului. Nu putem să subliniem cât de importantă este această dispoziție, pentru că, în continuare, în Europa, uh, sistemul bancar și sistemul asigurărilor nu funcționează uh, încă foarte bine și uh, crearea unui nou produs e un fel de tentație pentru bănci să ia datoriile um, nerentabile și să le împingă într-un alt produs. Deci, colaborarea cu EIOPA este absolut esențială. Consumatorii PEP trebuie, sigur, să uh, aibă dreptul de a primi consultanță și uh, să fie complet informați înainte de a uh, comanda acest produs. Suntem foarte mulțumiți de modul în care s-a lucrat la acest dosar. Putem deci să confirmăm că vom susține mâine toate compromisurile. Mulțumesc! Și în cele din urmă, domnul Scholtes. Mulțumesc că mi-ați dat cuvântul în final și eu vreau să mulțumesc, uh, doamne raportor, pentru toată munca pe care a depus-o la acest dosar și pentru buna colaborare cu toți raportorii din umbră. În ceea ce privește amendamentele de compromis, pot să vă spun, așa cum am indicat deja pe e-mail, că le susținem pe toate. Inițiativa PEP propusă de comisie este în general o propunere bună pentru că încurajează cetățenii europeni să investească în produse de, investi- de pensie private, dar pentru că aceste produse să aibă succes în realitate, acest model trebuie să aibă o dimensiune transfrontalieră, să fie ușor accesibil și transferabil. Informațiile trebuie să fie uh, inteligibile, ușor de înțeles, de fapt, de către consumatori, să fie transparente. Și acest model este unul voluntar de natură complementară, nu este menit să înlocuiască sistemele de pensii care există în momentul de față. Trebuie să se ofere o opțiune mai uh, bună, ușoară, sigură și uh, simplu de utilizat pentru consumatori, în cooperare cu fondurile de pensii care sunt pe piață astăzi. Acestea fiind spuse, cred că am reușit să ajungem la un aviz uh, care să cuprindă într-un mod echilibrat uh, pozițiile tuturor raportorilor din umbră. Mulțumesc! Și dau cuvântul din nou, doamnei raportor. Vă rog, dacă mai doriți să adăugați ceva, nu știu, Mulțumesc că uh, am spus, cred, tot ce era de spus și mă bucur uh, uh, și aștept, mă bucur de susținere și aștept să văd votul de mâine. Mulțumesc! Într-adevăr, votul este programat pentru mâine, mâine dimineață. Și acum putem să trecem mai departe la următorul punct de pornire noastră de zi. Este vorba de examinarea amendamentelor de compromis în dosarul privind uh, um, diferențele de calitate între produsele de pe piața unică. Raportoarea noastră e doamna Secnalova și îi dau cuvântul. Ehm, myslím, eh, že vás mohu s potěšením informovat, že zpráva o dvojí kvalitě výrobků na vnitřním trhu eh, je ve... Mulțumesc! Vreau să vă informez că acest dosar a ajuns în eh, etapa finală, este pregătit pentru vot înainte de uh, vară în comisia noastră. Din amendamentele care au fost uh, depuse și de la Comisia pentru Agricultură, pentru care vreau să mulțumesc uh, raportorului, am pregătit 22 de amende de compromis care sunt acum dezbătute cu raportorii din umbră și cred că în majoritatea acestora lucrurile merg bine, pot să le includ și mulțumesc colegilor pentru cooperarea excelentă. Nu o să enumăr acum sau să intru în detaliu în toate aceste amendamente, pentru că raportul este destul de amplu, prezintă diversele recomandări în acest domeniu. Vreau să menționez doar câteva puncte. Mă bucur că e, că se recunoaște sau că s-a constatat faptul că există probleme um, și nu mai este deloc disputată această realitate, că există diferențe între produsele vândute, comercializate pe piața unică, deci nu se mai dispută această realitate și acum se fac eforturi pentru a descoperi de ce anume stau lucrurile astfel. Um, în ce măsură există intenția de a-i uh, înșela sau a-i induce în eroare pe consumatori, ne-am dori acum să se facă teste la nivel paneuropean și uh, avem date la nivel național în anumite țări, dar ne lipsesc date comparabile la nivel paneuropean. Uh, ne dorim o mai bună colaborare a autorităților din domeniu, organizațiile de consumatori trebuie să fie implicate și acestea trebuie să um, primească susținerea necesară pentru a putea realiza teste. Sper că și pilotul, acțiunea pilot pe care am uh, propus-o să fie susținută. Uh, vorbim și despre um, comportamentul uh, Comisiei și măsurile de punere în aplicare sau de sancționare atunci când uh, recomandările nu au fost urmate și nu s-au făcut deloc îmbunătățiri. Salutăm, deci, acțiunile propuse de Comisie, care sunt uh, necesare. Există niște opinii diferite referitoare la schimbarea articolului 6 care este propusă dacă este suficientă și dacă va fi uh, aplicabilă în practică. Dată fiind nevoia de certitudine juridică, ar fi bine să existe o listă de practici interzise în care să fie incluse exemple pentru a evita situația în care legislația rămâne doar la nivel teoretic, pentru că autoritățile de, care trebuie să o pună în aplicare nu știu cum să procedeze în practică. Ceea ce ar duce în practică, de fapt, la o lipsă de uh, încredere privind practicile loiale pe piața internă. De asemenea, ne referim la barierele netarifare în calea comerțului, toate practicile de pe piața internă care limitează um, libertatea de alegere a consumatorului trebuie să fie uh, examinate. De asemenea, este foarte important ca și producătorii să fie uh, implicați în uh, modificarea uh, practicilor lor de comercializare uh, și trebuie să începem să colectăm date și în ceea ce privește produsele nealimentare. Colega mea, Biliana Borzan, care este lângă mine, de asemenea vă va informa cu privire la avizul de care se ocupă dânsa în Comisia Envi. Mulțumesc! Trecem acum la raportorii din umbră, numele PP-ului. Madam Chair, and first of all, I'd like to thank to Madam... Domnul Ștefanec, Mulțumesc. Vreau să mulțumesc doamnei Segnalova pentru eforturile și pentru deschiderea de care a dat dovadă în pregătirea amendamentelor de compromis, pentru că e foarte important să avem, uh, să ajungem la un consens și apreciez și colaborarea cu diversele grupuri politice, pentru că acest raport este unul foarte important și um, într-adevăr a fost foarte importantă poziția raportoarei în acest caz. Vreau să subliniez trei elemente trebuie să ne ocupăm de rolul organizațiilor de consumatori, trebuie să îmbunătățim rolul autorităților naționale de reglementare și, trei, și cel mai important, trebuie să aplicăm o metodologie comună atunci când examinăm uh, diferențe de calitate ale produselor, nu doar produse alimentare, ci a tuturor produselor comercializate pe piața internă. Grupul PPE ar dori să se concentreze asupra substanței acestor chestiuni. Prin urmare, am uh, cerut domnului raportor să lase deoparte chestiunile legate, la, legate de preț și de ambalare. Pentru că trebuie să mergem chiar în esență și să, să luăm în, în vizor modul în care producătorii și poate și anumiți uh, comercianți uh, încearcă să uh, se comporte în mod incorrect pe piața internă. În cele din urmă, amendamentele de compromis sunt potrivite. Procedura care a fost propusă de doamna raportor este Uh, acceptabile din punctul nostru de vedere și cred că vom putea să vedem uh, cum acest raport se va încheia cu succes. Mulțumesc. În numele ECR, domnul Sulic. No, pri tomto file sme sa tu stretli, tak... Mulțumesc. Európska lobby. Dvaja shadows sú z Mulțumesc. Ne-am întâlnit uh, și cu lobby-ul uh, european. A avut trei uh, lobby-ul din, din estul Europei, pentru că avem colegi din Republica Cehă, doamna Biancovsea din Polonia, este responsabilă din partea Comisiei. Um, Uh, se presupune că această problemă vizează mai ales Europa de Est și suntem cu toții de acord că acest fenomen al diferențelor de calitate trebuie să fie um, trebuie să fie conștientizat, trebuie să fie bine uh, cunoscut și Uh, um, publicat la toate nivelurile pentru a face presiune asupra producătorilor, uh, pentru a încuraja schimbul de bune practici, dialogul cu și între organizațiile de consumatori. Și pe de altă parte, să nu încercăm să îi transformăm pe consumatori în niște oi fără minte care au nevoie ca legiuitorii să decide totul în numele lor ne-am cam uh, învârtit în cerc pentru că nu ne dădeam seama dacă problema este vânzarea acestor produse sau faptul că uh, consumatorii nu sunt conștienți de uh, situație pentru că adesea um, produsele de pe piața din Europa Estică sunt și mai ieftine decât celelalte, decât um, cele din Europa Vestică și um, există și anumite elemente legitime care justifică diferența de compoziție a anumitor produse. Doamna Sehnelova a vorbit despre o listă neagră a practicilor interzise. Mi se pare că e o soluție puțin extremă. Există o explicație comună a problemelor noastre. În primul rând, nu am uh, definit încă ce înseamnă diferențe de calitate și câte produse sunt vizate. Pentru că poate în anumite țări există 2 milioane de produse care au, prezintă diferențe de calitate și noi discutăm despre, despre 300 dintre acestea, pentru că nu am definit uh, diferențe de calitate. Pe de altă parte, există multe produse de slabă calitate care sunt importate în întreaga Uniune Europeană. Uh, și pe piețele din vest se vor găsi produse de diverse cali de calitate foarte diferită. Există uh, detergenți în Germania care includ uh, clor, în Franța includ uh, poate amoniu, um, uh, iar pizza congelată se poate găsi de asemenea și pe piețele vestice, chiar dacă nu este un aliment de o calitate foarte bună. Uh, și, uh, pe de altă parte, um, utilizarea de zahăr sau isoglucoză. Um, aici nici nu știm foarte bine ce, ce e mai bine și ce e mai rău să se folosească. Nu știu dacă ar, ar trebui neapărat să pedepsim un producător pentru că într-o anumită țară pune zahăr și în altă țară pune isoglucoză în produsele lui. Apoi, ar trebui să avem o metodologie care să fie foarte bine pusă la punct. Eu cred că, în primul rând, ar trebui să așteptăm până când avem toate datele, toate rezultatele testelor care au fost făcute, um, pentru că există un proiect pilot de testare, um, există acum uh, eforturi în curs pentru a dezvolta o metodologie comună. Um, și proiecte naționale pentru care Comisia a alocat deja milioane de euro. Ei bine, toate aceste măsuri încă nu au fost um, realizate pentru că încă nu am avut timp să testăm lucrurile în practică și acum ar trebui să votăm deja această rezoluție în iulie, deci înainte să avem rezultatele testelor comune. Și apoi directiva privind practicile comerciale neloiale, care este în curs de revizuire. Uh, tot în această perioadă. Eu cred că ar trebui să fim mai atenți și să facem doar ceea ce putem să facem bine, să nu cerem uh, orbește schimbării în legislație înainte să știm exact cum stau lucrurile pe teren. Eu înțeleg dorința de a oferi cetățenilor soluții rapide și ușoare, dar mă tem că în acest caz nu există o soluție rapidă și ușoară. Din potriva, ar putea să existe consecințe negative, să crească prețurile dacă îi forțăm pe producători să ofere exact aceleași produse pe piețele estice ca și pe piețele vestice. Prețurile vor fi mai mari. Legislația trebuie să fie adaptată pentru a reglementa probleme, nu doar pentru a da un răspuns care arată bine. Mulțumesc pentru atenție. Thank you very much and then for Aldi Mulțumesc. Dita Caranțova ar trebui să ia în cuvântul de la ALDE, dar domnul Selimovic va face numele dânsei. Mulțumesc, domnul președinte. Voi citi acum uh, discursul pe care mi l-a transmis Dita. Dita dorește mai întâi să mulțumesc raportorului pentru uh, munca la acest dosar. Uh, am primit o propunere foarte, o propunere foarte bună și ca și majoritatea celorlalți raportori din umbră, Dita consideră că putem să sprijinim o mare parte a amendamentelor. Pe baza acestor compromisuri, consideră că vom ajunge la un raport bun privind dubla calitatea produselor. În numele grupului ALDE am transmis deja observațiile noastre privind proiectul de text dar o preocupare majoră, majoră se referă la părțile din uh, raport care vorbesc despre propunerea Comisiei de un New Deal pentru consumatori în care se vorbește și despre diferențele de calitate între produse. Cred că propunerea Comisiei este adecvată și uh, se uh, corespunde a ceea ce doream este complementar altor texte. Raportorul a propus, a cerut comisiei să um, actualizeze lista 1 și să pună diferențele de calitate pe lista practicilor comerciale inechitabile. Cred că asta ar fi a merge prea departe și nu respectă alte părți din raport unde vorbim despre diferențele locale și regionale între produse. Spunem că această practică este tolerabilă. Deci, de dragul coerenței raportului, am dori ca anumite părți să fie reformulate, deci nu cerem uh, să se pună pe lista neagră uh, dubla calitatea produselor. Un ultim punct. Aș dori să felicit Comisia Europeană pentru că uh, da, săptămâna trecută ne-a oferit o metodologie pentru testarea produselor alimentare care să ne permită să analizăm produsele de uh, diferite tipuri de calitate, um, um, cu ingrediente diferite și așa mai departe. Trebuie să fac aceste teste cât de repede și astfel să avem date la nivel european care să le completeze pe cele de la nivel național. Aș dori să menționez că eu uh, recomand ca o metodologie echivalentă să fie elaborată, elaborată și pentru produsele altele decât alimentare, pentru că diferențele de calitate apar și în cazul altor produse decât cele alimentare. Mulțumesc! De la GUE, domnul Mastalca nu e prezent, dar de la Verzi îl avem pe domnul Șoltes, vă rog. Mulțumesc, domnul președinte! Și eu aș dori să mulțumesc, domnule raportor, pentru efortul mare făcut pentru a pregăti amendamentele de compromis și pentru faptul că a inclus punctele de vedere diferite ale raportorilor din umbră în legătură cu acest subiect. În numele grupului nostru pot să spun că amendamentele de compromis sunt echilibrate și subliniază principalele probleme de abordat atunci când vorbim de dubla calitate a produselor. Din punctul nostru de vedere, putem sprijini majoritatea compromisurilor așa cum sunt și te am dori o uh, mică modificare la compromisul 7A, unde preferăm formularea Um, am preferat să se elimine preferințele regionale ale consumatorilor din text. Acest criteriu este foarte greu de definit și de măsurat obiectiv în practică. și deci vor trebuie să existe transparență în abordarea diferențelor de calitate ale produselor. Am dorit o finanțare mai fermă când vine vorba de supravegherea din partea Uniunii Europene, pentru că fără supraveghere, fără control, mă tem că nu se vor apărea schimbări pe piață în viitor. Dorim să, existe să se creeze o, unita, o unitate care să monitorizeze metodologia de testare și să propună acțiuni în cazul în care nu se respectă uh, le, regulile. Pentru noi cel mai important este să păstrăm referin, referirea la anexa 1 în amendamentul de compromis numărul 21, de aceea nu suntem de acord cu solicitările de a elimina referința la această anexă. Mulțumesc! Mulțumesc. De la FTD, domnului Vaskevici nu e prezent. Poate Marco Zulo vorbește numele lui? Nu. Dau cuvântul altor membri și mai întâi cuvântul doamna Borsan. Mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori mai întâi să mulțumesc Olgai pentru excelenta colaborare în acest dosar, mai ales avem în vedere că Comisia Envi este competentă privind produsele alimentare. La Comisia Envi am ajuns la uh, compromisuri de calitate în legătură cu uh, principalele chestiuni pe care le voi menționa acum, pentru ca să țineți cont de ele când finalizați compromisurile. Mai întâi aș dori să subliniez faptul că diferențele de calitate a produselor există și au legătură directă cu esența funcționării pieței unice și cu încrederea consumatorilor. De aceea, problema trebuie soluționată la nivel european. Autoritățile competente nu au reușit să rezolve problemele de calitate în cadrul legislativ actual, din cauza mai multor limite, mai ales din cauza absenței unor prevederi explicite și um, din cauza absenței unor restricții teritoriale. De aceea trebuie să modificăm legislația europeană și toate grupurile politice mm, din Envi sprijină această idee. E vorba de schimbarea anexei uh, din directiva privind practicile comerciale inechitabile. Cerem de asemenea să se modifice modificarea prin eh, legislația privind etichetarea pentru a avea eh, reguli clare pentru etichetarea produselor cu diferențe de calitate. Nu trebuie să existe diferențe de calitate și în compoziția nutrițională a produselor care sunt de aceeași firmă și au același ambalaj, cu excepția cazului în care diferențele sunt justificate din motive legitime, cum ar fi folosirea materiilor prime locale și nevoie de ține cont de uh, legile naționale și obiective de reformulare. Pe ambalaj trebuie să scrie clar dacă există diferențe între aceleași produse din diferite state membre. Envi cere de asemenea să existe un registru accesibil pentru produsele cu diferențe de calitate care să fie creat la nivel european. Cerem înregistrarea voluntară a tuturor produselor. Producătorii pot să transmită în mod transparent informații în legătură cu produsele lor. Comisia trebuie, ar trebui să creeze un directorat în cazul în rolul unei agenții existente care ar face verificări în fabrici și audituri um, în fluxul de producție atunci când există bănuieli de diferențe de calitate. Comisia trebuie să identifice toți factorii care contribuie la fragmentarea pieței unice la produse. Atât organizațiile consumatorilor cât și industria trebuie să contribuie la îmbunătățirea um, conștientizării problemelor legate de diferențele de calitate în rândul consumatorilor. În ENVI vom vota miercuri. Așa cum am spus, toate aceste puncte sunt sprijinite de toate grupurile politice și sper că vor fi sprijinite și la IMCO. Mulțumesc! Mulțumesc. Acum uh, doamna Colin Langen are cuvântul. Da, mulțumesc, doamnă președinte. Vreau să vorbesc în numele colegului uh, Tun, care din păcate este într-un avion întârziat. Uh, colega Tun, care mi-a transmis textul în engleză pe care îl voi citi. În primul rând vreau să mulțumesc doamnei Sehnalova pentru implicarea în acest dosar, pentru pregătirea raportului și tuturor colegilor care sunt interesați de acest subiect. Dar, înainte să trec la chestiuni concrete, aș dori să fac apel la colegii din alte state membre Așa cum raportorul și raportorii din umbră sunt mai ales din Europa Centrală și de Est și care trebuie să fie activi în acest domeniu. Se presupune că, este, că aceasta este o problemă care vizează pe consumatorii din Europa Centrală și de Est numai. Dar chestiunea este mult mai amplă decât doar o simplă diviziune între Est și Vest. E vorba de rețelele de distribuție și de uh, lanțul de aprovizionare. Este vorba de uh, practici neloiale, de exemplu, um, problemele referitoare la um, produsele de pește uh, care au fost constatate la Praga pot fi uh, constatate și în alte țări, cum ar fi Spania sau Portugalia. Sunt practici care îi supără pe mulți consumatori și discuția referitoare la modificarea articolului 6 în directiva privind practicile comerciale neloiale este foarte interesată, interesantă, însă nu sunt în totalitate convinsă că acest articol el însuși ar rezolva problema mm, mi se pare că ar fi totuși foarte dificil, uh, împovărător și foarte scump pentru autoritățile statelor membre să facă anchete în fiecare caz. Mai degrabă, cred că ar trebui să avem niște norme mai clare cu privire la ambalajele care ar trebui să prezinte aceeași calitate. Dacă um, producătorul dorește să pună pe piață un produs de altă calitate, trebuie să-l ambaleze într-un ambalaj diferit. Mulțumesc! Și acum, în final, dau cuvântul domnului Pospisil. Uh, mulțumesc, doamnă președinte. Doresc să sprijin, uh, să o sprijin pe domnul raportor care um, a muncit mult și cred că toate compromisurile pe care le vom vota mâine sunt echilibrate. Trebuie să-i mulțumesc că a acceptat amendamentele mele pe care le-am depus în, calitate, în numele meu personal, de membru de rând. Apreciez faptul că aproape toate amendamentele mele au fost uh, incluse și e rar, așa că trebuie remarcat. Cred că acest raport va contribui la soluționarea acestei probleme importante. Nu știu dacă e o problemă că, uh, care se confruntă doar statele de membre noi sau e o problemă și pentru cele mai vechi. Doresc să spun că este o problemă majoră în Republica Cehă și atâta timp cât nu o rezolvăm, imaginea Uniunii Europene va fi întinată de problema diferențelor de calitate. Deci dacă doriți să sprijiniți acest succesul integrării europene în Republica Cehă, trebuie să facem acest lucru. Doresc să subliniez mai multe compromisuri pe care le consider foarte bune. Compromisul 18, de exemplu, în care încercăm să definim ce, este, ce sunt diferențele de calitate, pentru că există diferența, definiția din propunere nu este suficientă. Sper că această definiție mai precisă va participa la soluționarea problemei și mă bucur că în compromisul numărul 14 raportorul vorbește Doamna raportor vorbește despre rolul organizațiilor consumatorilor pentru că nu doar uh, autoritățile pot să rezolve această problemă, este important să, um, să implicăm și ONG-urile și um, organizațiile consumatorilor. Un alt uh, amendament vorbește despre, um, despre aspectele transfrontaliere. Un stat membru singur sigur nu va reuși să rezolve problema. Compromisul 17 se referă la reglementarea practicilor comerciale inechitabile și mă bucur că și eu, așa ca și doamna raportor, considerăm problema diferențelor de, că, că problema diferențelor de calitate trebuie să fie considerată o practică comercială inechitabilă și ar trebui să fie inclusă în anexa 1 la directivă. Deci consumatorilor să le fie clar că aceste practici uh, sunt ilegale. Nu suntem însă de aceeași părere în legătură cu ideea dacă o directivă sau un regulament ar fi mai potrivită. În, oricum doresc să mulțumesc oricum doamnei raportor pentru tot ceea ce a făcut și sper că astfel vom reuși să găsim o soluție. Mulțumesc și acum câteva observații finale din partea doamnei raportor, vă rog. Já bych chtěla v prvé řadě poděkovat všem kolegům za jejich, jejich... Mulțumesc. În primul rând, aș vrea să le mulțumesc tuturor colegilor care au intervenit pentru observațiile lor. Da, știu că părerile sunt divergente și au fost divergente încă de la început, așa că a trebuit să încercăm să le apropiem cât de mult cu putință. Vom continua să încercăm să găsim un compromis, să găsim o soluție pentru detalii, între timp însă vă mulțumesc tuturor pentru cooperare. Da, mulțumim foarte mult, într-adevăr, votul va avea loc în la următoarea noastră ședință în iulie, așa că vă doresc succes în finalizarea acestui raport. Asta înseamnă că putem trece la următorul punct de pe ordinea de zi, e vorba de proiectul de buget privind, proiectul de aviz, îmi cer scuze, privind bugetul general al Uniunii Europene pentru 2019. Domnul Selimovic este raportorul nostru. Vă dau cuvântul. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Dați-mi voie să vă prezint acest uh, aviz, acest proiect de aviz pe care l-am redactat pentru a contribui la discuția din Comisia pentru Buget pe marginea bugetului general al Uniunii Europene pentru 2019 din perspectiva protecției consumatorilor. Am uh, transmis o scrisoare raportorului din partea Comisiei pentru Buget. Um, am avut data trecută un schimb de opinii și acum vom încerca să pregătim împreună un aviz în care, din care să reiasă poziția noastră cu privire la numerele, cifrele prezentate de curând de către Comisie. După analiza acestor cifre, am ajuns la următoarele concluzii. În primul rând, ne bucurăm că prioritatea pentru comisia noastră, adică protecția consumatorului și competitivitatea, dar și alte aspecte importante, au fost luate în considerare de către comisie. Dacă ne uităm uh, la toate liniile din proiectul bugetar pentru IMCO, observăm o creștere de 2,33% în angajamente și 2,60 ceva la sută în plăți. Trebuie să subliniem în mod pozitiv acest lucru în mesajul nostru către raportorul din partea Comisiei Bugete. De asemenea, salutăm creșterea cretelor de angajament pentru modernizarea Uniunii Vamale. Știți că mâine vom discuta o nouă propunere pentru a întârzia termenul limită pentru utilizarea echipamentelor electronice pentru operatorii economici autorizați. Până în 2025 nu ar mai trebui să se folosească deloc documente pe hârtie, dar eu cred că acest lucru ar trebui să fie prioritar pentru comisie pentru anul următor, ca să nu trebuiască să mai adopte un nou act legislativ în acest sens în următorii câțiva ani. Cred că toate procedurile electronice ar trebui să fie introduse cât mai repede cu putință pentru că au un impact pozitiv asupra comerțului, asupra liberului, uh, liberei circulații a bunurilor și a mărfurilor și asupra tuturor operatorilor economici din Uniunea Europeană care vor beneficia de pe urma reducerii birocrației. 3. Mă îngrijorează scăderea de 9,02 pentru cheltuielile de sprijin pentru programele pentru consumatori. Aș vrea să subliniez că această scădere bugetară nu respectă și nu ne va permite să facem față tuturor provocărilor pentru consumatori, în special în mediul online. Aș dori să rog Comisia să ne explice de ce au hotărât să reducă aceste cheltuieli esențiale. 4. M-am referit și la programul COSME și sprijinul pentru IMM-uri. Colegii mei cred că au observat că cheltuielile de sprijin pentru acest program au scăzut cu 20%. Însă, după ce am analizat mai bine cifrele, mi-am dat seama că această scădere se datorează calculului detaliat al sumelor restante de către comisie. Acestea sunt principalele patru mesaje pe care vreau să le transmit în proiectul meu de aviz Comisiei pentru Bugete. Salut, desigur, discuțiile cu raportorii din umbră și contribuțiile lor sub forma amendamentelor. Eu împreună cu aceștia doresc să pregătesc un aviz foarte clar și foarte direct care să, reflecte, să reflecteze îngrijorările uh, noastre vis-a-vis -vis de bugetul 2019. Mulțumesc foarte mult, mulțumim raportor din umbră din partea PPE, doamna Tun, am înțeles în siguranță că domnul Ștefanic va interveni în numele său. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Deci, în numele doamnei Tun, aș dori, în primul rând, să-mi cer scuze în numele său, că nu este aici. Mm, doamna Tun îi mulțumește domnului Selimovici pentru prezentarea acestui proiect de aviz. Cred că este un bun punct de plecare pentru următoarele discuții. Trebuie ca din acest aviz să reiasă foarte clar că piața unică este principala realizare a Uniunii Europene și trebuie să cheltuim bani pentru o mai bună funcționare a acestei piețe și pentru consolidarea protecției consumatorului. Banii cheltuiți în acest sens sunt o investiție foarte bună. Sunt de acord cu majoritatea aspectelor pe care le-ați introdus în acest aviz. Aș mai vrea să aflu de la Comisie Comisie de ce angajamentele de plată pentru instrumentele de guvernanță a pieței interne sunt um, mai scăzute decât anul trecut, de fapt decât anul acesta. Aceste instrumente de guvernanță reprezintă niște modalități de a pune presiune asupra statelor membre când vine vorba de punerea aplicare și uh, implementarea normelor în materie de piață unică. Aș dori să sugerez aici o creștere a alocărilor bugetare. Ce se mai întâmplă cu Forumul Pieței Unice? Este un proiect pilot de care s-a vorbit aici în IMCOM, însă mi se pare că în fiecare an um, Parlamentul a sprijinit tot mai puțin și s-a implicat tot mai puțin în pregătirea acestui proiect. Deci aș vrea să știu dacă se mai întâmplă ceva cu privire la acest uh, instrument și dacă Parlamentul va fi implicat. Aș dori de asemenea să sprijin și proiectele pilot pe care le-am propus pentru anul următor, în special cel care ar trebui să se ocupe de evaluarea așa numitelor diferențe de calitate în produsele vândute pe piața europeană. De asemenea, uh, profilurile de consumator și ajustările prețurilor de către Um, companiile aeriene, dar și calitatea serviciilor în turism. Toate aceste proiecte sunt propuse de câțiva dintre colegii noștri, printre care Laura Comi, Marian Jean Marinescu și așa mai departe. Cred că toate acestea vor contribui la o mai bună funcționare a pieței unice și vor consolida protecția consumatorului. Vă mulțumesc foarte mult! And then, um, for S&D, we have, uh, Mrs. Mulțumesc foarte mult, doamna Grapini, din partea ESE. Ședintă, vreau să mulțumesc raportorului pentru un proiect de aviz cuprinzător care acoperă majoritatea preocupărilor legate de alocările bugetare în domeniul pieței interne și a protecției consumatorului. Există totuși o serie de aspecte pe care aș vrea să le subliniez și care eu cred că trebuie să le includem în acest proiect pe care le, le voi propune în amendamente în sensul îmbunătățirii pieței interne, sprijinirea concurenței etice, uh, îmbunătățirea accesului la informația consumatorilor, îmbunătățirea supravegherii pieții pentru, a, a, pentru că știm bine ce scandaluri sunt cu uh, introducerea în piață piața produselor nesigure, deci siguranța produselor. Cred de asemenea că e necesar să se sprijine programele de informare a consumatorilor cu privire la drepturile lor, pentru că uh, sunt încălcate și de multe ori ei nu știu cum uh, să-și apere drepturile. De asemenea, ar trebui să ținem cont că este necesară o politică puternică de protecție a consumatorului, uh, Uh, și sigur că uh, aș, o să propun creșterea creditelor pentru trei linii bugetare dacă stăm să ne gândim uh, că avem o piață unică digitală cred că aici trebuie să crească creditele. sunt sigur bucuroasă că avem la bugetul pe două mii nouăsprezece propus la linia trei patru unu protejarea intereselor consumatorului însă cred că este nevoie uh, uh, de mai mult și de asemenea liniile bugetare care țin de creșterea competitivității imm urilor având în vedere și prognoza prognoza de creștere a numărului de imm uri ceea ce înseamnă că pe, pe uh, imm va reveni mai puțin dacă uh, menținem sumele sau chiar le diminuăm și de asemenea o suplimentare la încă două linii bugetare legate de uh, spiritul antreprenorial accesul pe piața imm urilor deoarece există la toate intergrupurile pentru imm uri eu sunt și vicepreședintă toată lumea se plânge că încă nu există un acces la finanțare și nu există încă un acces uh, suficient de mare la piață. Și ultimul lucru, consider că este necesar să se completeze linia bugetară 020202 privind uh, uh, micro-întreprinderile sub formă de capitaluri proprii, având în vedere dificultatea acestora, dar și start-up-urile pentru finanțarea lor, pentru că în momentul de față uh, nu este o situație suficient de bună. Vă mulțumesc! Thank you very much. And then... Uh... Good enough. Thank you. Mulțumesc foarte mult, domnul Sulici, pentru SR. Thanks. <clears throat> This is my day today. <laughs> Mulțumesc foarte mult. Se pare că astăzi este ziua mea. Domnul uh, Dalton, vă, domnul Dalton vă mulțumește pentru munca pe acest dosar și este de acord că piața internă este principala realizare a pieței unice și că este foarte important uh, să asigurăm suficiente fonduri pentru piața unică, astfel încât să asigurăm creșterea economică. De asemenea, această creștere economică trebuie adaptată revoluției digitale și ar trebui să fie prioritară pentru bugetul nostru. Raportorul sublinează în acest aviz că mediul pentru consumatori este un factor cheie în finalizarea pieței unice. Domnul Dalton consideră că ar trebui să ne concentrăm pe acest lucru în activitatea noastră în IMCO și ar trebui să fie o prioritate în bugetul pentru anul viitor. Codul VAMAL este un alt instrument care are nevoie de sprijin corespunzător pentru finanțare și pentru dezvoltarea unor sisteme IT interoperabile. Codul unic al vămilor și o mai bună împunere în aplicare a procedurilor vamale sunt vitale în combaterea fraudei. Domnul Dalton salută includerea acestor aspecte în proiectul dumneavoastră de aviz. IMM-urile reprezintă seva economiei noastre, de aceea domnul Dalton salută alocările bugetare corespunzătoare pentru COSME. Și, nu în cele din urmă, domnul Dalton consideră că ar trebui să recunoaștem valoarea responsabilității fiscale. Resursele noastre sunt limitate. Ar trebui să prioritizăm investițiile în piața unică, dar ar trebui ca de asemenea să avem în vedere și alte surse de finanțare. Mulțumesc foarte mult! Nu văd reprezentanți din partea GUE, dar nici din partea verzilor. Nu știu dacă domnul Marco Zulu dorește să intervină. Dacă nu, înseamnă că au intervenit toți raportorii din umbră. Domnule Selimovici, vreți uh, să trageți concluziile? Aș vrea doar să mulțumesc tuturor celor care au contribuit uh, cu părerea lor. Desigur, vom reveni um, la aceste discuții după ce vor fi fost înaintate amendamentele. Mulțumesc! Termenul limită pentru înaintarea amendamentelor este 26 iunie la prânz. Analiza amendamentelor se va face la întâlnirea noastră de pe 11 iulie. Înainte de a merge mai departe și de a trece la următorul punct de pe ordine de zi cu privire la conformitate, aș dori să dau cuvântul domnului Prieto pentru a ne oferi câteva informații actualizate cu privire la trilogurile legate de notificare. Mulțumesc, doamnă președinte. Mai întâi doresc să mulțumesc pentru înțelegere, pentru faptul că ați Uh, amânat acest uh, punct pentru că am participat la o altă dezbatere în altă comisie, de aceea mi-a fost imposibil să fiu în același timp în ambele <laughs> comisii, chiar dacă uneori încercăm să o facem. Am avut deja trei triloguri informale cu Consiliul și Comisia în legătură cu acest uh, proiect de directivă și cred că aproape că am ajuns la un acord în legătură cu această directivă a notificărilor, chiar dacă mai rămân trei puncte de rezolvat. De aceea va fi foarte dificil, dacă nu imposibil, să adoptăm acest test în cadrul președinției bulgare. Probabil va trebui să o facem după vacanța de vară pentru a ajunge la un acord cu Consiliul în legătură cu anumite subiecte care au importanța lor, dar cred că pot fi rezolvate cu timpul. Este o directivă principiu scurtă, dar care punea două probleme fundamentale de importanță politică majoră. Principala problemă este un conflict de legitimitate în legătură cu suveranitatea statelor membre pentru a aproba legi, regulamente sau dispoziții care puteau să acționeze împotriva bunii funcționări a directivei serviciilor când vine vorba de aceste notificări. Um, acest conflict de ordin politic a fost mult dezbătut în această comisie pentru piața internă. Am ajuns la un compromis care cred că a fost satisfăcător pentru majoritatea acestei comisii, dar acest conflict continuă că să um, uh, acest nu a fost încă rezolvat la triloguri. Practic, am că de acord atât cu Comisia cât și cu Consiliul în legătură cu toate aspectele legate de directiva notificărilor. Mai rămân uh, câteva um, detalii de rezolvat. Când vine vorba de legitimitatea, legitimitatea democratică, când vine vorba de obligația de notificare, am ajuns la un acord care este conform textului Parlamentului. Când vine vorba de excluderile de la obligație de notificare, clauza de urgență um, legătură cu care am ajuns de asemenea de acord la Parlament și introducerea și menționarea domeniilor uh, pentru care nu este nevoie de o nouă notificare atunci când în regulament sau dispoziția a fost deja notificată în cadrul acestei directive chestiunea cea mai complicată, și anume sistemul de alertă de la articolul 6 și acel standstill period, să nu uităm că Comisia propunea ca un stat membru să nu poată să adopte o prevedere sau o propunere legislativă dacă Comisia a notificat acelui stat membru o alertă, o alertă că această propunere ar putea să acționeze împotriva bunei funcționări a directivei serviciilor. Noi în Parlament a fost un mare, am făcut un mare efort, toate grupurile au făcut un mare efort și uh, am uh, introdus o clauză cu o limită temporară de trei luni în care sistemul de alertă ar funcționa. Pentru Consiliu, aceasta este o linie roșie și dacă nu s-a rezolvat această problemă, nu ar sprijini întregul text, de aceea este esențial să depășim această standstill period și am ajuns la un acord la ultima ședință de trilog în legătură cu o nouă formula, formulare uh, cu care este de acord Consiliul, Comisia și președinția bulgară. Am făcut efort pentru a elimina acest standstill period și um, am dat o nouă orientare în text. Astfel, nu s-ar interzice unui stat membru posibilitatea de a adopta o propunere legislativă, dar am obligat să rămână deschis dialogul ca să nu se creeze bariere nejustificate pe piața unică. Acest text trebuie să fie încă validat uh, de Consiliu, dar uh, în principiu textul este acceptabil pentru Consiliu și apoi trebuie să modificăm și noul considerent care extinde aplicarea noii, uh, noului, noului articol 6. Cred că oricum uh, aceasta era principala piedică în calea uh, acestui acord și cred că deci am făcut un pas înainte major la ultimul trilog. Doresc să mulțumesc raportorilor din umbră, din partea celorlalte grupuri politice, pentru înțelegere și pentru faptul că au făcut eforturi pentru a debloca subiectul. Unul dintre subiectele cele mai complicate din punct de vedere politic. Mai rămân de rezolvat două Uh, chestiuni uh, importante, dar poate ușor de rezolvat în următoarele săptămâni. E vorba de articolul 7, care se referă la efectele deciziei sau recomandării față de aplicarea directivei serviciilor. La articolul 7, Comisia a propus ca atunci când nu s-a ajuns la un acord în urma unei alerte, Comisia să poată să ia o decizie, să notifice o decizie în statelor membre în legătură cu propunerea sau regulamentul care ar acționa împotriva aplicării directivei serviciilor. În Parlamentul European am ajuns la un acord să lăsăm totul ca fiind o recomandare, cu excepția articolului 4b, care ar viza uh, cazurile în care Comisia ar putea să ia o decizie, pentru că e vorba de uh, Uh, domeniul de aplicare actuale Directivei Serviciilor. Pentru Consiliu acesta este o linie roșie, nu acceptă propunerea Parlamentului European și dorește ca totul să intre în recomandare. Dar sperăm să rezolvăm problema și am cerut, sper că vom putea să insistăm pentru a păstra articolul 7 așa cum a fost el votat de Parlament. Și un, alt aspect, un ultim aspect mai delicat, pentru că în dezbaterile din Comisia pentru Piața Internă am spus că articolul 4 Consiliul a introdus în ultimul moment solicitarea de a exclude planurile de urbanism de la datoria de notificare. Consiliul este divizat în legătură cu acest aspect, iar noi în Parlament, iar noi Parlamentul nu am avut ocazia să dezbatem acest uh, subiect uh, la IMCO, pentru că solicitarea s-a făcut doar de o lună, dar sper că până la urmă vom ajunge la o poziție comună. Raportorii din umbră și cu mine am făcut o propunere de formulare care să semene cu cea din, din directiva serviciilor, dar, într-adevăr, problema este una internă la Consiliului, pentru că există două blocuri. Una, unul condus de Germania și țările de jos și celălalt care dorește să păstreze domeniul actual de aplicare și, bineînțeles, rămâne de văzut uh, cum evoluează dezbaterea în următoarele săptămâni. Închei spunând că am avansat mult suntem foarte aproape de un acord. Ne pare rău că aceste modificări de ultim moment nu ne permite să adoptăm textul în cadrul președinției bulgare, dar oricum credem că am avansat mult. Textul este unul bun și doresc să mulțumesc în încheiere atât Comisiei, Consiliului, cât și colegilor mei, uh, raportori din umbră, din Parlament, pentru toate eforturile făcute și mulțumesc și pentru consilierilor noștri tehnici care ne-au ajutat mult și um, colegilor din administrația Parlamentului pentru tot ceea ce au făcut. Mulțumesc! Thank you very much uh, and it means that we can uh, move on. Mulțumesc foarte mult. Asta înseamnă că putem trece la următorul punct de părnea de zi. E vorba de amendamentele pentru normele și procedurile privind conformitatea și aplicarea legislației europene în materie de conformitate a produselor. Nicola Danti. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc tuturor colegilor pentru amendamentele înaintate, vă mulțumesc uh, pentru contribuția pe care ați adus-o la această dezbatere pe aceste puncte foarte importante. Majoritatea amendamentelor subliniază voința noastră comună de a consolida textul inițial al Comisiei și de a-l adapta la noile priorități. Și cred că vom putea, ca în amendamentele de compromis, să transmitem acest mesaj. Textul este foarte lung, e vorba de zeci de articole, dar mă voi opri numai la aspectele principale și controversate începând cu articolul 4, care se referă la persoana responsabilă. Dincolo de titlu și de numele acestei persoane, acestui personaj, pe care îl mai putem discuta și care va putea să reflecte mai bine conținutul articolului, cred că propunerea Comisiei trebuie salutată și cred că trebuie consolidată, astfel încât să îi oferim o valoare adăugată mai mare. Cred că obiectivul nostru ar trebui să fie acela de a garanta că în spatele oricărui produs care este pe piața europeană. Există o referință foarte clară la care se poate face trimitere în cazul în care se constată o neconformitate a produsului sau o altă încălcare a normelor, fără să se creeze noi povere administrative sau obligații administrative. În lumina amendamentelor prezentate de colegi, cred că este mai bine să încercăm o responsabilizare mai mare a unei figuri care, chiar dacă nu este producătorul, producătorul până la urmă este singurul 100% responsabil pentru conformitatea unui produs, dar această persoană, chiar dacă nu are răspunderea producătorului, poate fi o persoană de contact pentru autoritățile europene de supraveghere a pieței, pentru consumatori și se poate implica în mod proactiv în cazurile declarate de neconformitate și de încălcare a anumitor drepturi, încercând să găsească măsuri măsuri reparatorii. S-au analizat diferitele obligații introduse prin decizia 768 din 2008 pentru operatorii economici autorizați și se pare că obligațiile principale ale importatorilor sunt uh, cele despre care am discutat deja. Mulțumesc serviciului juridic care ne-a oferit și un răspuns cu privire la compatibilitatea amendamentelor prezentate atât de mine cât și de alți colegi, Caras, Juven, Ghepard, de exemplu și așa mai departe, cu privire la extinderea răspunderii propuneri legate de articolul 4. Avizul uh, serviciului juridic îmi clarifică mie faptul că nu există incompatibilități cu normele OMC, pentru că nu e vorba de un tratament diferențiat uh, al produselor comunitare față de produsele extracomunitare. De asemenea, nu se compromite egalitatea de șanse între producătorii comunitari și extracomunitari. În rezumat, producătorii din țările terțe nu vor um, avea condiții dezavantajoase față de producătorii din Uniunea Europeană. Singurul lucru clar este că toți producătorii din Uniunea Europeană au astăzi obligații mult mai stringente, mult mai stricte decât cei din afara Uniunii Europene. Articolele 7 și 8 se referă la cooperarea um, și parteneriatele public-private. Foarte mulți dintre colegii noștri consideră că ar fi bine să eliminăm articolul 7 din textul comisiei. Vreau să clarific că noi nu suntem împotriva colaborării public-privat dar credem că ar trebui să se evite conflicte de interes uh, periculoase, astfel încât să nu aducem atingere imparțialității și eficienței anchetelor și controlelor oficiale. Până acum, de fapt, acesta a fost unul dintre punctele slabe ale sistemului european de supraveghere a pieței, așa cum s-a văzut în scandalurile recente. Articolul 14. Prerogativele autorităților naționale. Cred că la acest punct propunerea Comisiei este foarte rezonabilă rezonabilă. În articolul 14 se face o listă de prerogative ale autorităților naționale, prerogative care trebuie puse în aplicare într-un mod proporțional, în uh, totală conformitate cu dreptul național și organizarea administrativă națională. Foarte multe amendamente subliniază aceste aspecte și noi vom încerca să clarificăm și mai bine acest aspect. Toate aceste prerogative trebuie să aibă ca scop o bună supraveghere a pieței. Posibilitatea de a închide anumite site-uri web prevăzută în propunerea Comisiei Europene deja este prevăzută și în alte regulamente aprobate recent de cei doi uh, colegiuitori, ca CPC, de exemplu. Consider că o astfel de posibilitate, însoțită de garanțiile procedurale necesare, ar trebui să fie menținută ca mijloc de a asigura protecția consumatorilor. Un alt aspect interesant legat de verificările online și noile tehnologii. Una dintre principalele provocări cu care ne concentrăm, ne confruntăm, este aceea de a adapta activitățile tradiționale de supraveghere a pieței la toate schimbările introduse în comerțul internațional de piața digitală. O foarte mare parte a tranzacțiilor, de fapt cea mai mare parte a tranzacțiilor, se desfășoară online. Vrem să nu introducem însă obligații ad hoc, dar credem că este nevoie de personal foarte bine format din partea acestor autorități de supraveghere lumea virtuală, de fapt vrem ca în lumea virtuală să se asigure același nivel de control ca pe piețele tradiționale, astfel încât consumatorii să simtă că drepturile lor sunt garantate 100% și acest lucru trebuie să fie valabil și pentru noile provocări introduse de inteligența artificială și de internetul obiectelor. Ar trebui ca autoritățile relevante să poată avea noi competențe, astfel încât să garanteze controlele relevante ale acestor produse. Un alt aspect important este cel al rețelei și cooperare administrativă la nivel european. Vom încerca să introducem un text care să prevadă niște sarcini foarte clare pentru grupul de experți propus de comisie. Dincolo de numele său, acest grup va trebui să garanteze un schimb continuu de informații, de analize și de evaluări, o mai mare coordonare și o cât mai mare uniformitate în aplicarea regulilor și în efectuarea controalelor. Din acest punct de vedere, cred că așa numitele evaluări interpares vor putea reprezenta un stimul foarte bun pentru autoritățile naționale în îmbunătățirea îmbunătățirea metodelor lor de lucru și a eficienței controalelor. După părerea mea, acest um, grup va reprezenta o primă etapă într-un proces de creare a unei autorități de sine stătătoare de supraveghere a pieței. În ceea ce privește resursele financiare, Acestea sunt o condiție esențială pentru o bună supraveghere a pieței europene. Avem nevoie de mai multe resurse, atât la nivel european, pentru a finanța acțiunile comune, laboratoarele și cercetarea comună, dar și la nivel național, pentru a sprijini activitățile de zi cu zi de control pe teritoriu la punctele de intrare a produselor. După părerea mea, pe lângă mai multe resurse financiare în următorul CFM al Uniunii Europene, ceea ce nu mi se pare că e neapărat cazul deocamdată, prin acest New Single Market Program, mai e nevoie și de crearea unor mecanisme automate de reorientare a acestor acestor profituri obținute din um, supravegherea pieței către noi activități de cercetare și sper că colegii mă vor susține în uh, aceste obiective ambițioase. Și acum mă refer la articolul 2 din regulament uh, și domeniul său de aplicare am păstrat acest subiect pentru final. Așa cum am uh, evidențiat și în prezentarea raportului, credem că acest subiect ar trebui să fie văzut uh, împreună cu pachetul din 2013 care este blocat în Consiliu. Dar nu putem să ne gândim că prin acest regulament vom putea să rezolvăm toate problemele care nu s-au rezolvat din cauza că s-a blocat acest dosar în Consiliu. Dosarul a fost um, aprobat cu o majoritate covârșitoare în Parlament, dar încă nu avem poziția Consiliului. Mi se pare că majoritatea colegilor din majoritatea grupurilor politice au hotărât să nu extindă domeniul de aplicare a acestui articol și să propună doar o extindere limitată numai la anumite categorii de produse sau o extindere a domeniului de aplicare numai pentru anumite dispoziții. Mă voi întâlni cu raportorii din umbră pentru a găsi un text uh, foarte bun care să ofere certitudine operatorilor, care să garanteze și eficiența și care să ducă la evitarea unor regimuri juridice mm, contradictorii și bulversante. Stimați colegi, în continuare pregătim uh, textele de compromis uh, pe acest articol, dar și pe alte articole din text. Vom discuta aceste compromisuri în întâlnirea raportorilor din umbră și apoi pe fond în iulie în această comisie. Dați-mi voi acum să le mulțumesc foarte mult raportorilor din umbră. Cred că aceștia au colaborat foarte bine și sper ca Consiliul sub președinția austriacă să înceapă să examineze mai rapid acest dosar și astfel să pot iniția cât mai repede trirogurile și eventual să ajungem la un acord până la sfârșitul mandatului acestui Parlament. Mulțumesc! We have Mr. Car Mulțumesc! În numele PPE-ului, domnul Caras este raportat din umbră, dar nu este prezent, deci domnul Ștefanec va lua cuvântul în numele său. Mulțumesc. Domnul Caras își cere scuze. Trebuie să fie la o altă reuniune de comisie unde este raportor și trebuie să-și prezinte uh, raportul. Așadar, în primul rând, dorește să mulțumească domnului raportor și vrea să subliniez următoarele elemente. Vreau să mulțumesc tuturor colegilor care au contribuit la această propunere prin depunerea de amendamente nu au existat amendamente care ar fi modificat semnificativ sau care să fi pus sub întrebare um, ideea principală a propunerii comisiei. Și anume, pe de o parte, să îmbunătățească activitatea autorităților de supraveghere a pieței și cooperarea între ele și, în al doilea rând, să se asigure conformitatea produselor pe piața internă în interesul tuturor părților implicate uh, atât consumatori cât și întreprinderi. Acest echilibru uh, al opiniilor este foarte bun pentru că ne va facilita munca în uh, găsirea unor amendamente de compromis. Patru elemente, patru puncte principale uh, din amendamente vor fi probabil în centrul discuțiilor noastre. În primul rând, așa numita întrebare referitoare la conformitate și sau informarea referitoare la conformitate din articolul 4. Înțeleg că la ultima reuniune Comisia Europeană și-a exprimat uh, îngrijorarea cu privire la dorința de a merge mai departe, dorința Parlamentului European de a merge mai departe de um, informare referitoare la conformitate. Cred că este important să se stabilească un cadru juridic clar și responsabilități pentru toți operatorii economici în funcție de poziția lor în lanțul de aprovizionare. Există deja norme juridice foarte clare în decizia 768 din anul 2008. și ar trebui să le folosim pentru acest regulament. Este mai ales important să analizăm cu mare atenție fiecare, poziția fiecare operator economic în lanțul de aprovizionare, pentru că dacă se aduce un produs pe piața noastră internă, atunci cel care îl aduce trebuie să fie tratat precum un importator, aceleași, importator. Aceleași norme trebuie să se aplice tuturor. Nu trebuie să existe excepții pentru comercianții cu amănuntul uh, care aduc produse în Uniunea Europeană. În al doilea rând, acordurile de parteneriat și memorandumurile de înțelegere din articolele 7 și 8. Este clar că există rezistență puternică la articolul 7. Conflictul de interese perceput este mult prea puternic. Aș dori să văd un articol 8 solid cu uh, niște uh, măsuri de urgență care să poată să evite orice fel de conflict de interese. O mai puternică implicare a rețelei pentru conformitate sau a comisiei ar putea să reprezinte o soluție. De asemenea, cred că este important să reflectăm în continuare cooperarea la nivel local între autoritățile de supraveghere a pieței și întreprinderile locale care reprezintă în continuare un aspect pozitiv în articolul 7. În al treilea rând, activitățile autorităților de supraveghere a pieței. Și aici mă refer la articolul 12. Acest articol nu pare să fie deosebit de controversat. Singura problemă pe care o văd ar fi uh, cerințe prea dure referitoare la uh, cerințele de cerințele care să fie um, de către autoritățile de supraveghere a pieței, care știm cu toții că um, se confruntă cu multe dificultăți. Așadar, trebuie să fim precauți atunci când stabilim norme cu privire la procedurile pe care trebuie să le folosească în uh, munca de zi cu zi aceste autorități, pentru că dacă nu, fără să vrem, le-am putea periclita eficiența. Și, în cele din urmă, în ceea ce privește competențele autorităților de supraveghere din articolul 14 știu că la nivel intern există îngrijorări în cadrul grupurilor, uh, unor grupuri. Eu cred că regulamentul oferă dispoziții suficiente pentru a respecta diferențele între sistemele juridice ale statelor membre, ceea ce înseamnă că nu toate aceste competențe ar fi conferite în mod direct autorităților de supraveghere sau în mod automat, dar totuși statele membre ar trebui totuși să uh, um, poată să ia măsurile respective, de exemplu, printr-un uh, ordin uh, de judecător. Aștept uh, cu nerăbdare următoarele reuniuni cu raportorii din umbră și sunt încrezător că vom putea să respectăm calendarul prevăzut pentru această propunere legislativă. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Și acum, în numele lui Dan Dalton, am să, citeu, eu, am să citesc eu remarcile, pentru că își cere scuze, nu poate să fie aici. ECR-ul susține modernizarea regimului de supraveghere a pieței. Um, câteva dintre dosarele tehnice de armonizare, cum ar fi cel referitor la echipamentul de protecție sau omolgarea de tip pentru autovehicule, au fost um, tratate de raportori ECR și am încercat să îmbunătățim condițiile de pe piață și la nivelul supravegherii cât și la nivelul oportunităților de simplificare pentru autorități și pentru operatorii economici. Cu toate acestea, ne îngrijorează câteva dintre propunerile și sugestiile raportorului care considerăm că vor complica în loc să simplifice viața pentru companii și vor pune într-o poziție dificilă autoritățile de supraveghere a pieței. Deci, reul consideră că există riscul și nevoia ca reprezentanții companiilor să fie prezenți uh, la luarea deciziilor uh, chiar și pentru IMM-uri care sunt uh, așa o sediul în afara Uniunii Europene. În ceea ce privește uh, inițiative care să ceară companiilor să aibă uh, birouri în toate jurisdicțiile în care vând produse, nu știm dacă putem să propunem această, uh, să susținem această propunere. Juriștii noștri ne-au spus că această dispoziție ar respecta uh, normele OMC, însă acest lucru nu face decât să sugereze că probabil că vor fi permise și acțiuni uh, uh, din partea, ca răspuns din partea altor jurisdicții. Nu credem că este o idee bună și nu vedem de ce toate companiile trebuie să suporte costuri dacă acțiunile uh, sunt direcționate către o minoritate care încalcă normele. Uh, autoritățile de supraveghere au competențe extinse, uh, inclusiv de a confisca norme și de a uh, realiza anchete detaliate, fără să existe niște garanții foarte clare. Um, considerăm că mai degrabă competențele din alte dosare, cum ar fi cel de omologare pentru, pentru autovehicule, ar fi mai degrabă potrivite. Dacă ne uităm, de exemplu, la competențele de a suspenda site-uri de internet, în care autoritățile vor trebui să uh, împace foarte multe principii fundamentale uh, care se ciocnesc. Și apoi se discută verificările pentru toate tipurile de produse. Noi nu suntem de acord că acestea trebuie să se aplice la toate produsele. Nu este uh, posibil să se impună cote pentru toate tipurile de produse și sunt aplicabile doar în anumite cazuri și dacă e nevoie de cote, acestea pot să fie definite la nivel național și ar putea să existe niște mecanisme um, pentru acorduri în cadrul planurilor naționale care sunt pregătite pentru propunere. Și în numele ALDE am să dau cuvântul domnului Selimovici. Mulțumesc, doamnă președinte. În primul rând vreau să mulțumesc raportorului domnul Danti pentru munca excelentă pe care a depus-o în acest dosar, ca de obicei, de fapt. Câteva comentarii. În primul rând, la articolul 4. Considerăm că aici ar mai fi de lucru. Eu înțeleg care este ideea, dar problema mea ca persoană responsabilă este cea juridică. Sigur că, sigur că ar putea să existe și niște obstacole în calea comerțului sau uh, posibilitatea ca alte țări să ia măsuri uh, ca răspuns. Dar problema e juridică. Deci o persoană care nu poate să schimbe deloc situația nu poate să fie considerată responsabilă de o situație. Deci cineva, dacă vinde mașini în Uniunea Europeană, vine din afara Uniunii Europene, nu știe nimic despre aceste mașini, nu știe că au fost uh, dispozitive uh, Um, care au fost in, incluse atunci când s-au făcut mașinile care să inducă în eroare cu privire la emisii și apoi, dintr-o dată, persoana respectivă este trasă la răspundere în, uh, la tribunal pentru uh, încălcarea normelor de mediu. Dar persoana respectivă uh, vinde doar mașinile. Nu a știut că cei din fabrică au trișat. În al doilea rând, nu putea să, schimba, să schimbe situația. Și dacă nu ai puterea să schimbi o situație, atunci cum poți să fii considerat responsabil de această situație? Deci aceste idei pur și simplu nu se împacă în mintea mea și văd aici o problemă juridică importantă. Înțeleg motivele pentru care uh, încercăm să Uh, uh, găsim aici soluții, pentru că eu am, o am avut o problemă cu Facebook-ul și am încercat să uh, găsesc o persoană de contact vreo trei ani de zile. Știți că e absolut imposibil și nu se poate așa ceva. Deci trebuie să existe persoane de contact care să ofere informații, dar să-i tragem la răspundere, asta merge mult prea departe, din punctul meu de vedere. Apoi, la articolele 7 și 8 ne mulțumește foarte mult uh, munca raportorului și îl susținem într totul la articolul 14. Am dorit să vedem un nou articol referitor la uh, competențele uh, pe care le delegăm uh, autorităților de supraveghere și modul în care acestea vor fi exercitate. Nu știu dacă e eu nu mă tem că le dăm prea multe puteri autorităților, mă tem că acestea vor face abuz, pentru că în anumite uh, țări uh, producem tricouri, în Suedia um, mașini uh, sau uh, um, telefoane mobile și pot să-mi imaginez că dacă vin produse din alte țări, poate autoritățile noastre de supraveghere o să fie puțin prea zeloase. Și eu vreau să evit o astfel de situație potențială de abuz. Am luat exemplul Suediei, nu pentru că eu cred că s-ar întâmpla, dar s-ar putea întâmpla acest lucru în Suedia sau în alte țări. Și eu vreau să prevenim această posibilitate de utilizare abuzivă a competențelor pe care le uh, conferim autorităților de supraveghere, chiar dacă eu cred că ar trebui să le oferim competențe uh, destul de puternice. Apoi, întrebasem comisia dacă își poate imagina un scenariu în care cineva pretinde să închidă un, un ziar, spunând am găsit o fraudă, de asta trebuie să închidem acest ziar. Și mi s-a... am primit răspunsul că nu, nu, nimeni nu va închide Le Monde. Dar acest lucru s-a întâmplat în Uniunea Europeană. Să vă dau un exemplu. Într-o țară s-a închis o universitate uh, sub pretextul unei fraude. Știm cu toții că nu e vorba de o fraudă. Această universitate a fost dată afară din țara respectivă pentru că nu vor universitatea respectivă în acea țară. Asta e problema. Deci, uh, mi se pare că răspunsul nu este suficient uh, și de aceea aș dori ca aceste competențe să fie controlate. Și în cele din urmă, aș dori ca comisia noastră să fie mai ambițioasă, să obligăm statele membre să le atragem atenția că aceste uh, competențe nu trebuie um, tratate, uh, trebuie, trebuie luate în mod serios, pentru că pot să fie uh, aplicate în practică în cazuri foarte grave. Și deocamdată o să mă opresc aici cu comentariile, mulțumind din nou domnului Dante și tuturor raporturilor din umbră pentru buna colaborare. Mulțumesc! Mulțumesc pentru verzi, uh, Pascal Duhon. Eu, mulțumesc, doamnă președinte. Foarte pe scurt, doresc să mulțumesc că, uh, ca și toți colegii mei lui Nicola pentru ceea ce a făcut. În mare, suntem de acord Cred, practic, am cu tot ce a spus. Cred că vom reuși să ajungem la compromisurile definitive destul de ușor. Am ascultat uh, ceea ce ne-a spus Dan legătură cu propunerea lui. Are dreptate să facă legătură cu omologarea vehiculelor. Într-adevăr, avem uh, un format similar cu conflictele de autoritate ca și în cazul piețelor pe care există conflicte de interese în statele membre. Paradoxul este că singurul loc în care nu există conflict de interese, mai ales uh, în chestiunile de stat și uh, este nivelul european. Dar problema noastră, pe care am menționat-o Nicola, este una de finanțare a autorităților de supraveghere la nivel european. Și, într-adevăr, este foarte greu să rezolvăm această problemă. Pe de o parte, avem autoritățile din fiecare stat membru care uneori doresc să-și uh, um, protejeze piața, <laughs> într-un fel putem spune egoist, și pe de altă parte faptul că anumite grupuri nu doresc să dea mai multe mijloace financiare unei autorități europene pentru supravegherea pieței. Nu am un răspuns, am încercat să ajungem la un compromis care e mai bun decât deloc. Acest text are meritul de a încerca să îmbunătățească cunoștințele unora și altora și le sprijinim. Nu voi reveni la articolul, problema articolului 7 și lupta împotriva conflictelor de interese. Este un lucru foarte bun. Eu am o preocupare în legătură cu articolul 14. E vorba de anumite precizări. S-ar părea că dăm autorităților pentru supravegherea pieței foarte multă putere Și am dori să precizăm acest punct pentru că blocarea unui acces uh, pe anumită perioadă poate să pună problemă de libertăți individuale. Deci, trebuie să încercăm să explicăm, să găsim explicații în legătură cu acest punct. În rest, tot ce s-a spus a fost suficient de clar pentru a nu reveni. Am încredere că vom reuși să votăm un text, să ajungem la un text echilibrat și sprijinit de cât mai mulți colegi. Mulțumesc. Marco Zulu acum de la FTD. Mulțumesc, doamna președinte. Știm că numărul uh, produselor ilegale și neconforme de pe piață crește de la un an la altul și mărfurile contrafăcute pot să reprezinte un pericol pentru sănătate. Dar am dorit ca regulile definite prin acest text pe care îl discutăm să se aplice tuturor produselor vândute pe teritoriul european și nu doar celor deja armonizate pentru că fie cumpăr un uh, pantofi, telefon mobil uh, sau un aparat electrocasnic, trebuie să am același nivel de securitate. Uh, consumatorii nu știu că se respectă norme diferite. Însă, această ambiție nu se regăsește în text, dar apreciem faptul că s-a extins s-au extins regulile pentru că ele acum se aplică și la produsele vândute online. Tot pentru protecția cetățenilor, am dorit să se creeze o bază de date europeană privind conformitatea produselor și această bază de date trebuie să conțină referiri la anumite incidente cu produse neconforme. Astfel putem uh, facilita controlul. Bineînțeles, pentru că controlele să fie eficace, autoritățile de supraveghere trebuie să dispună de resurse pe măsură. De ace- și când vorbim despre resurse pe măsură, e clar că trebuie să aibă și un personal suficient pentru a face aceste controle. Și aceste controle trebuie să fie aceleași în întreaga Uniune, să se aplice același număr de uh, controle și controle de aceeași calitate și sancțiunile ar trebui armonizate. Dorim să evităm ca, în fapt, să se creeze pentru unii uh, portițe de ieșire uh, de pe urma cărora să sufere cetățenii. Nu trebuie să uităm că trebuie să protejăm întreprinderile. Sunt de acord de aici cu raportorul. Trebuie să vom o piață pe care regulile să se aplice tuturor. Este un lucru pozitiv faptul că și firmele din afara, firmele din afara Uniunii Europene trebuie să aibă un șef de produs, ca și firmele europene. Mulțumesc! Mulțumesc! Din partea Comisiei îl avem pe domnul uh, Nunies de Alveida, vă rog. Mulțumesc. Ne bucurăm de implicarea activă atât de multor deputați. Mulțumesc încă o dată domnului Danti pentru buna cooperare. 36 de membri cel puțin au depus amendamente. Și acest lucru arată cât de important este subiectul. Trebuie să facem ceva pentru consumatori, să oferim condiții echitabile pentru firme. Trebuie să modernizăm supravegherea pieței. O facem, cred, în trei feluri. Întâi, pentru produsele vândute online și cele vândute în magazine. Le aplicăm în ambele cazuri. și majoritatea deputaților sunt mulțumiți de extinderea domeniului de aplicare. În al doilea rând, putem să discutăm detaliile, dar considerăm că trebuie să cooperăm cu firmele pentru a preveni nerespectarea legislației. Mulți uh, au vorbit despre conflicte de, de interese și alte probleme care sunt preocupări, cred, importante Un uh, posibil compromis ar putea fi faptul că cooperarea nu ar fi niciodată în uh, schimbul unei plăți și nu ar fi nici la nivel de firmă individuală, ci cu asociațiile um, din sectoare. Cred că ar fi greșit să nu ajutăm firmele să respecte legislația și să considerăm că acest instrument uh, ar fi pur represiv. Cred că trebuie să oferim ceva sectorului privat, să oferim sprijin, nu doar represiune. În treilea rând, considerăm că propunerea uh, încurajează bună cooperare în întreaga Uniune Europeană și în rețeaua pentru respectarea regulilor este o parte importantă a propunerii. Știu că în practică există încă semne de întrebări în legătură cu numele acestei rețele. Putem să mai, mai discutăm. Această um, rețea ar fi sprijinită prin programul pentru piața unică din CFM Comisia a publicat o propunere pentru programul pentru piața unică, unică pe 7 iunie și contez pe sprijinul Parlamentului pentru a se atinge acest scop. În ceea ce privește amendamentele, am observat uh, mai multe amendamente în legătură cu domeniul de aplicare și Consiliul are nelămuriri și dacă Parlamentul dorește să extindă domeniul de aplicare, Comisia se mai poate gândi, dar cred că ar fi bine să ne spuneți clar ce doriți să acoperiți, pentru că, de exemplu, schimbarea domeniului de aplicare la o am, ce am numit toate produsele, ar putea să fie o formulare clară, dar nu, bă, nu s-ar aplica bine pentru că se suprapune cu legislația pentru produsele alimentare. Deci spuneți-ne ce ați dori să se acopere în plus. Două amendamente spun, ă, doresc marcarea originii de către producători. Considerăm că marcarea originii nu are nimic de a face cu aplicarea și respectarea legislației. Este altă problemă și este inclusă într-o propunere din 2013 privind uh, siguranța produselor pentru consumatori și considerăm că includerea acesteia aici ar complica lucrurile și ar pune mult în pericol adoptarea rapidă a propunerii. Dacă doriți o mai bună supraveghere a pieței, nu voi insista asupra indicării originii pentru că este cea mai bună modalitate de a nu uh, atinge obiectivul. O adoptare rapidă este ceea ce dorim. Comisia dorește ca această propunere să fie adoptată în mandatul actual și care să fie aplicată cât de devreme. Multe dintre amendamentele propuse sunt uh, adăugiri utile. Sperăm să cooperăm în continuare bine cu Parlamentul. Mulțumesc! Vă mulțumesc. Câteva observații finale din partea raportorului, domnul Danti, vă rog. Mulțumesc, doamnă președinte, mulțumesc tuturor, mulțumesc raportorilor din umbră pentru buna cooperare în această fază. Mai avem încă multe de făcut, dar eu cred că suntem pe calea cea bună. Aș dori să reiau din considerațiile colegilor câteva elemente. Mai întâi, în legătură cu domeniul de aplicare, uh, și ceea ce a spus Comisia din Aur. Eu doresc să mulțumesc și eu reprezentantului Comisiei pentru excelenta cooperare în această fază a elaborare a raportului. Cred că avem un text adoptat ă, de Parlament, blocat în Consiliu. Nu cred că putem să ne facem că acest text nu există. Alta este, Alt lucru este extinderea limitată a domeniului de aplicare a acestei directive în anumite sectoare. Nu e vorba de o creștere generală a domeniului de aplicare sau de acoperirea tot ceea ce vizează regulamentul din 2013. Acesta funcționează și este responsabilitatea Consiliului să ia o Uh, decizie în legătură cu acesta, să deschidă un dialog și cu Parlamentul. Articolul 4. Eu cred următorul lucru. Nu trebuie să uh, oferim avantaje întreprinderilor europene. Dar problema este că discriminăm între acestea și firmele din afara Europei și acest lucru mi se pare foarte ciudat. În timp ce întreprinderile europene au un anumit nivel de control, de responsabilitate producătorul e identificat, deci există o entitate care poate să meargă undeva. Mi se pare ciudat că ne temem nu de a aduce pe același plan. Acest lucru nu e posibil, dar nu dorim să crească nivelul controlelor pentru firmele care produc și pun pe piața europeană produse care nu sunt la standardele de calitate. Deci, noi am făcut o propunere și citesc. Nu producătorul deține responsabilitatea uh, când e vorba de firme străine, dar totuși au anumite responsabilități, cum ar fi verificarea corectitudinii declarației de comentitate și a documentelor tehnice și punerea la dispoziție acestei documente anumită perioadă. Apoi, punerea la dispoziție de autorități, eh, la dispoziția autorităților a documentelor necesare pentru a demonstra conformitatea produselor. Deci a avea documentația care uh, atestează că produsul este conform. În al treilea rând, dacă se notifică neconformitatea, să fie imediat informat producătorul. Deci să există o procedură care să permite unui producător din orice parte a lumii să înțeleagă că nu e conform produsul respectiv și să coopereze cu autoritățile de supraveghere a pieței pentru a rezolva problemele de neconformitate. Eu cred că trebuie să avem această abordare echilibrată. Nu putem să cerem mai mult agent, firmelor europene, mai mult firmelor din afara Europei decât cerem firmelor europene, dar putem să le cerem uh, ceva mai mult decât le cerem astăzi, pentru că nu putem să defavoriza produsele europene în concurență cu uh, produsele din uh, restul lumii. Aceasta e problema. Deci există, bineînțeles, detalii juridice pe care le vom discuta pentru a vedea exact cum formulăm. Eu cred însă că cu toții trebuie să fim convinși că nu favorizăm produsele europene, dar nu trebuie nici să favorizăm produsele din afara Uniunii. În ceea ce privește articolele 7 și 8, noi suntem pentru cooperare, am spus-o deja și reformulăm acest lucru. Cooperarea între public și privat este esențială și pentru a permite firmelor europene să pună pe piață produse conferme și să beneficieze de standarde clare. În același timp, am spus că transferul de bani sau plata de, de către persoane private spre funcții publice devine um, conflict de interese. Acest lucru trebuie să fie foarte clar. De aceea am spus că articolul 7, așa cum e formulat, nu e ok. Reafirmăm voința de cooperare între public și privat, dar trebuie să evităm acest conflict între cine plătește Avem exemple, am văzut de ceea ce s-a întâmplat în cadrul sistemului Dieselgate și știm cum au mers lucrurile în anumite sectoare în Europa. Un ultim punct, încă două puncte. Controlele. Cred că ar fi greșit să stabilim un procent minim de erori, de, de controle. Cred că trebuie să să cerem controle țintite. 2%, 3% sau 5% controle sunt cifre care în termeni absoluți pot să însemne uh, risipă de energie și de resurse fără a obține efectele sperate. Și un ultim punct, care se referă la site-urile internet. Vă asigur pe toți, nu dorim să închidem niciun site. Pentru a închide un site, în mare parte a cazurilor, autoritățile naționale au nevoie de uh, tribunale pentru a putea închide un site. autoritate de supraveghere nu poate să închide așa ușor un site internet. Despre ce site-uri e vorba? E vorba de site-urile care vând produse care nu sunt conforme, care pun într-o situație de risc cetățenii europeni. Cetățenii astfel riscă să cumpere produse care nu respectă standardele europene, deci este pusă în pericol siguranța lor. Și toate aceste lucruri se pot uh, întâmpla doar când procedurile din fiecare stat membru prevăd acest lucru și conform modalităților prevăzute de fiecare stat membru. Deci noi nu avem aici o autoritate europeană care poate să închidă site-urile internet sau universitățile chiar. Universitățile pot să difuzeze uh, cunoștințe și inteligență, dar nu vând produse și asta poate rezolvă. Cu excepția poate tricourilor cu logo-ul universității sau numele universității, dar nu vând produse. Iată ce am de spus în legătură cu site-urile internet. Sunt sigur că alături de colegi, raportori din umbră și așa mai departe, vom reuși să ajungem la un acord pe aceste subiecte. Ne-am și astfel vom beneficia de amendamente de compromis care înlăturează dubile și care oferă Consiliului și acestei comisii un text echilibrat și ambițios care să meargă în direcția unei mai bune supraveghere a pieței europene. Mulțumesc! Îmi cer scuze dacă am vorbit prea mult. Thank you very much. Uh, we will have the consideration of amendment of Mulțumesc foarte mult. Amendamentele de compromis vor fi discutate la următoarea noastră ședință din iulie. Cu asta putem încheia discuțiile pe acest punct de pe ordinea de zi și putem trece la ultimul punct de pe ordinea de zi de astăzi. E vorba de amendamentele pentru recunoașterea reciprocă a bunurilor vândute în mod legal în alt stat membru. Raportorul este domnul Ștefanec. Madam Chair, First of all, I'd like to thank you, uh, all my colleagues, shadow reporters, for cooperation and all the colleagues. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să le mulțumesc tuturor colegilor pentru contribuție și pentru amendamentele pe care le-au înaintat. Am primit 260 um, de amendamente în total. Pe baza acestor amendamente, eu am pregătit 13 amendamente de compromis care sunt acum în discuție cu colegii raportori din umbră. M-am bucurat că nu a fost niciun amendament care să pună sub semnul întrebării ideea din spatele propunerii comisiei. Recunoașterea reciprocă este esențială pentru buna funcționare a pieței unice a produselor. Eu consider că îmbunătățirea sistemului pentru recunoașterea reciprocă a produselor va duce la proceduri mai simple pentru companii și pentru autoritățile naționale și vor duce la o scădere a poverii administrative pentru mediul de afaceri, permițându-le companiilor să beneficieze de libera circulație a bunurilor pe piața internă a Uniunii Europene. Obiectivul specific va fi acela de a îmbunătăți recunoașterea reciprocă prin câteva măsuri ambițioase, precum asistență pentru companii în demonstrarea conformității produsului său cu cerințele din alt stat membru. Astfel, ne vom putea asigura de o mai bună cooperare transfrontalieră a autorităților. De aceea, cred că e bine ca operatorii economici să completeze declarația voluntară de conformitate. Accesul la piață, în baza recunoașterii reciproce, ar trebui să fie respins numai dacă e vorba de o problemă proporțională în materie de securitate publică. Ce, ce mai este important? Este important să se folosească mecanismul solvit existent, care ar trebui să fie procedura principală la care se recurge când vine vorba de soluționarea problemelor. Propunerea în discuție ar trebui să consolideze nivelul european și rolul Comisiei Europene în recunoașterea reciprocă, oferind Comisiei Europene obligația de a emite un aviz pe cazurile prezentate rețelei Solvit. Noi am propus uh, crearea unui grup de coordonare care să cuprindă reprezentanți din partea autorităților competente și ale, ale punctelor de contact din statele membre pentru a ușura schimbul de informații, de bune practici și de alte aspecte relevante pentru controlele din statele membre. Aceștia vor putea să sprijine și cooperarea transfrontalieră a acestor puncte de contact. De asemenea, se vor putea oferi contribuții și feedback pentru orientările comisiei când vine vorba de interesul public. De asemenea, se va putea face schimb de bune practici pentru a încuraja aplicarea uniformă a acestui uh, regulament. Abia aștept următoarea întâlnire a raportorilor din umbră și sunt încrezător că împreună vom putea să respectăm calendarul prevăzut pentru această propunere legislative care uh, are legătură cu obiectivul nostru comun. Mulțumesc! Uh, pentru SND o avem pe Virginie Rozier, dar domnul Danti va vorbi în numele său. Mulțumesc, domnule președinte. Virginie nu poate fi astăzi alături de noi, cred că este ziua ei, așa că m-a rugat uh, să citesc eu intervenția sa. Cu această ocazie îi voi ura și la mulți ani. M-a rugat să vă citesc acest text cu privire la raportul colegului Ștefanic. Astăzi nu pot fi prezentă în comisie, îmi cer scuze pentru absență, dar vreau să-i salut pe colegi. Pe acest osar, cred că știți că am înaintat aproximativ 40 de amendamente, al căror obiectiv este acela de a îmbunătăți propunerea de regulament pe patru aspecte principale. La articolul 4, cu privire la declarația de recunoaștere reciprocă. Este una dintre dispozițiile principale ale dosarului și amendamentele noastre au ca scop să se asigure că această declarație, al cărei obiectiv este facilitarea recunoașterii reciproce, să nu devină un fel de cec în alb pentru operatorii economici. Această declarație trebuie să respecte tratatele și principiile stabilite de Curtea Europeană de Justiție. Dialogul cu raportorul a fost foarte constructiv și sper că vom putea continua în aceeași direcție. Articolul 5. Evaluarea produselor. La acest punct, considerăm că principiul recunoașterii reciproce nu ar trebui să ducă la următoarea situație statele membre să nu mai poată pune în aplicare măsuri tehnici, măsuri tehnici naționale în sectorul produselor nearmonizate. Recunoașterea reciprocă este un proces în două etape și noi am propus amendamente cu scop dublu. Pe de o parte, statele membre ar trebui să poată notifica măsurile tehnice naționale și, pe de altă parte, autoritățile competente ar trebui să poată aplica aceste reguli. Sperăm că în discuțiile cu raportorul, dar și cu raportorii din umbră, am reușit să clarificăm acest aspect și sper că am reușit să facem o distinție clară între ceea ce intră în justificarea normelor tehnice și ceea ce intră în punerea în aplicare a acestor norme individuale. Reiterăm faptul că e vorba de justificare pentru normele tehnice și motivare pentru deciziile administrative. Articolul 8 și Solvit. Compromisul raportorului beneficiază de sprijinul nostru, deci sperăm că își va păstra forma actuală. Articolul 9 și punctele de contact cu privire la produse. Raportorul propune crearea unui grup de coordonare pentru a îmbunătăți cooperarea între autoritățile competente. Această idee a fost contestată, dar noi suntem deschiși să aprofundăm aprofundăm acest subiect cu raportorul. Am avut deja o primă întâlnire cu raportorul și raportorii din umbră săptămâna trecută la Strasburg. A fost o întâlnire foarte constructivă și îi mulțumesc domnului Ștefanec pentru atitudinea sa echilibrată care ne-a permis și ne va permite să ajungem um, la um, un acord pe acest dosar și la o aprobare cu o majoritate covârșitoare. Trebuie însă să ne asigurăm de deplină conformitate cu tratatele și cu jurisprudența. Mulțumesc foarte mult pentru ECR, Emma McClarkin, ca raportor din umbră. M-a rugat pe mine să citesc numele ei. Thank you very much to the rapporteur and his team for their constructive work and flexibility. Mulțumesc foarte mult raportorului și echipei sale pentru flexibilitatea sa, care ne-a permis să ajungem la niște amendamente de compromis foarte bune. ECR ar dori să sublinieze încă o dată că prioritatea noastră ar trebui să fie alinierea cât mai mare cu obiectivul acestui regulament. Trebuie să ne asigurăm că operatorii economici um, aplică aceste norme privind recunoașterea reciprocă. Noi uh, îl încurajăm pe raportor să își sprijine poziția. Suntem de acord cu ideea că autoritățile competente nu ar trebui să poată solicita nicio informație de la distribuitori, așa cum le vine lor. Mai mult de atât, toate aceste solicitări ar trebui să fie justificate și ar trebui să fie limitate strict la scopul evaluării produsului respectiv. Acest lucru face trimitere la propunerea noastră de la aliniatul 2 cu privire la versiunea lingvistică a declarației. Am vrea să vă asigurăm că obiectivul acestei declarații este de a simplifica circulația documentelor. Mai mult de atât, această propunere a fost sugerată chiar de mediul de afaceri și administrația și, de fapt, realitatea de pe teren nu ar trebui confundată cu politică. Articolul 5. Evaluarea bunurilor. Vrem ca aliniatul 5, punctul B, să fie păstrat și autoritățile să fie obligate să justifice orice inițiativă în baza interesului public. De foarte multe ori, abuzul uh, de interesul public este principalul obstacol în calea bunei funcționări a recunoașterii reciproce. Articolul 10 și buna cooperare. Încă suntem reticenți la această idee de crearea unui grup de coordonare. În loc, uh, ar trebui să ne ocupăm de problemele, cauzele principale resursele umane limitate, de exemplu, sau lipsa de informații. Ni se pare că această propunere de creare unui grup de coordonare ar putea implica o povară administrativă suplimentară. Cam atât din partea noastră. Sprijinim textul în general. Mulțumesc foarte mult pentru cooperare. În numele ALDE îl avem pe domnul Lockegaard, dar domnul Selimovic se va exprima în numele său. Mulțumesc, doamnă președinte. Cer scuze în numele domnului Lockhart că nu poate fi aici. M-a rugat să evidențiez punctele esențiale. După părerea sa, raportorul consideră, după părerea sa, raportorul a făcut uh, o treabă bună. Sunt câteva aspecte pe care Morton însă m-a rugat să le subliniez aici. Definițiile. Articolul 3, punctul 12. Raportorul, în ultima versiune, a propus ștergerea trimiterii la Curtea Europeană de Justiție noi nu sprijinim această propunere. Când vine vorba de declarația de recunoaștere reciprocă, articolul 4.4, unul dintre motivele pentru care actualizăm acest regulament a fost acela să le oferim operatorilor economici ceea ce doresc, și anume o mai mare simplitate, simplificare administrativă. Pentru grupul ALDE este crucial și nu credem că este prea mult să cerem să le, rugăm pe operatori să trimită această declarație în engleză, articolul 47a. Pentru a îmbunătăți principiul recunoașterii reciproce, după părerea noastră, este foarte important să asigurăm proceduri rapide și eficiente. Când li s-a refuzat accesul operatorilor economici sau în momentul în care se utilizează această declarație de recunoaștere reciprocă. Astfel, vreau să știu când autoritățile solicită informații suplimentare, ce pot solicita? Verificarea bunurilor, articolul 5.1, raportorul sugerează o adăugire care ni se pare că schimbă un pic definiția. Sperăm că raportorul poate să revină la propunerea inițială. Noi putem fi flexibili, însă cu condiția ca propunerea de la articolul 5.5 să rămână în forma sa actuală. Apoi crearea grupului de cooperare administrativă, articolul 10. Rămânem precauți, dar putem da dovadă de flexibilitate în funcție de rezultatul la care se ajunge pe articolele 4 și 5. Raportorul din umbră speră că raportorul va ține cont de aceste observații pentru a atinge scopul acestei propuneri și anume eficientizarea recunoașterii reciproce și ușurarea vieții multor companii. Mulțumesc foarte mult! Mulțumim, îl avem pe Pascal Giron acum uh, din partea verzilor. Mulțumesc foarte mult, o intervenție foarte scurtă din partea mea pentru a mulțumi raportorului pentru munca făcută, pentru faptul că a ținut cont de observațiile membrilor și pentru acest spirit de deschidere. Nu mă așteptam um, la nimic altceva din partea lui, deci toate bune din acest punct de vedere. În general, sprijinim acest raport, așa că lucrurile vor um, avansa destul de rapid. Aș vrea totuși să subliniez câteva aspecte care cred că pot fi îmbunătățite. Pe de o parte, limba engleză. Noi am vrea economic să facă efortul să utilizeze limba țării în care dorește să-și desfășoare activitatea. Nu e nimic uh, extraordinar, dar voiam să subliniez acest aspect. Sunt de acord cu observațiile făcute pe marginea articolului 5 de doamna uh, Virginie Rozier. Sper că aceste observații vor fi um, luate în considerare pentru că nu vrem să introducem o povară administrativă suplimentară nici pentru autorități, nici pentru uh, operatorii economici. Și un ultim aspect, știu că acesta va fi un pic mai complicat, dar e vorba de principiul precauției. Trebuie să respectăm acest principiu al precauției. Știu că uh, Um, sunt care se opun utilizării acestui principiu. Știu că unii consideră că suntem acoperiți um, de posibilitatea de a retrage anumite produse care nu sunt conforme sau care aduce la probleme de sănătate, dar eu cred că principiul precauției ne permite să acționăm în amonte, înainte de demonstrarea conformității și cred că este important să ținem cont de acesta și de faptul că putem anticipa anumite probleme în loc să așteptăm până să ajungem într-o situație cu adevărat gravă. După părerea noastră, este important acest principiu, deși știu că principiul precauției este tot timpul uh, un fel de moral discordiei. Mulțumesc foarte mult, sprijinim tot restul raportului. Mulțumesc foarte mult din partea de domnul Zulu. Mulțumesc, domnul președinte, vreau să-i mulțumesc domnului raportor. Suntem uh, de acord cu raportorul și cu uh, punctul său de vedere. Am mai discutat deja aceste aspecte, dar aș vrea doar să mă refer din nou la un anumit aspect. În momentul în care apar obstacole în comercializarea unui anumit produs care se justifică prin interesul public, noi considerăm că ar trebui ca aceste um, criterii, de aceste criterii să se ocupe de Curtea Europeană de Justiție și nu Comisia Europeană. Pentru a evita eventuale suspiciuni cu privire la neutralitatea comisiei. Comisia se implică în dezvoltarea unui sistem de recunoaștere reciprocă, dar nu ar trebui să se erigeze într-un judecător, într-o instanță în anumite situații. Mulțumesc foarte mult din partea Comisiei Europene. Dau cuvântul încă o dată domnului Nunes Aleida. Mulțumesc foarte mult. Și noi uh, salutăm uh, uh, munca membrilor Parlamentului pe marginea acestei propuneri, în special raportorul lui Ștefanec se vede foarte clar că împărtășiți obiectivul nostru și anume o mai bună recunoaștere reciprocă care va fi în beneficiul um, mediului de afaceri și al consumatorilor. Recunoașterea reciprocă nu a funcționat suficient de bine până acum. Dacă vrem să îmbunătățim lucrurile, trebuie să fim mai ambițioși și trebuie să le oferim operatorilor economici și utilizatorilor certitudinea juridică de care au nevoie atunci când uh, se bazează pe recunoașterea reciprocă. Propunerea noastră poate să uh, răspundă acestor așteptări. Creează un cadru pentru dialogul între autorități și mediul de afaceri și, de asemenea, permite o justificare detaliată a restricțiilor accesului la piață încercăm să rezolvăm problemele de acces la piață într-un mod favorabil mediului de afaceri. Când am văzut aceste amendamente, m-am gândit că trebuie să avem în vedere și eventualele excluderi de la domeniul de aplicare al acestei propuneri. Principiul recunoașterii reciproce derivă din dreptul primar. Asta înseamnă că se va aplica tot timpul la produse care nu fac obiectul armonizării. De aceea, excluderile nu vor duce decât la o absență a unui cadru procedural și garanții pentru operatorii economici. Va complica viața tuturor și În același timp, va trebui să respectăm uh, principiul recunoașterii reciproce. Am observat că s-au înaintat câteva amendamente și cu privire la declarația de recunoaștere reciprocă. Acestea au scopul de a face din această declarație numai una cu caracter informativ. Mă refer aici la amendamentul 125 și amendamentul 149, prin care se dorește ca această declarație să aibă un caracter pur informativ, fără consecințe juridice. Dar haideți uh, să zicem lucrurilor pe nume. Dacă prin această declarație nu se oferă certitudine juridică pentru operatorii economici, această declarație nu va avea valoare suplimentară, deci nu va fi folosită niciodată. Ar trebui să ținem cont și de amendamentele legate de procedura de evaluare 175, 176, 190, 191 și 192. Această procedură permite justificarea corespunzătoare a restricțiilor de acces la piață. Operatorii economici se bucură deocamdată de condiții egale, dar pentru ca justificările să fie legitime, trebuie să aibă în vedere și proporționalitatea. Este esențial ca uh, aceasta să fie avută în vedere pentru ca operatorii economici să aibă încredere în sistem și pentru ca acesta să funcționeze cum trebuie. Dacă nu oferim aceste garanții, recunoașterea reciprocă nu va fi de încredere și, mai mult de atât, va submina drepturile de care se bucură acum operatorii economici. Este de asemenea important să subliniem că procedura introdusă de directiva privind transparența nu va putea înlocui procedura de recunoaștere reciprocă, directiva privind transparența competența, permite evaluarea compatibilității între măsurile naționale și um, legislația europeană, dar nu se referă la aspectele de fond, ci la rezultatele practice când vine vorba de produsele vândute într-un alt stat membru. Multe dintre propunerile noastre contribuie la o îmbunătățire a acestui uh, sistem. Sperăm că aceste propuneri vor putea fi adoptate în prezenta legislatură și abia așteptăm să lucrăm în continuare cu dumneavoastră pe marginea acestui dosar. Mulțumesc foarte mult. Câteva observații finale din partea raportorului, domnul Ștefanic. Madam Chair, I'd like to... Mulțumesc, doamnă președinte. Vreau să mulțumesc tuturor colegilor pentru colaborarea constructivă și cred că împărtășim aceeași părere că obiectivul este să îmbunătățim întregul proces, dorim să simplificăm situația, să reducem povara administrativă actuală, ceea ce e foarte important mai ales pentru mine, pentru că asta înseamnă că dacă există un fel de cerințe, cerințele nu ar trebui să se refere la informații suplimentare față de cele care au fost deja furnizate de operatorii economici. Eu cred că trebuie să uh, folosim acest principiu pentru a ajunge și la amendamente de compromis. Deci mulțumesc încă o dată, dragi colegi, și aștept colaborarea noastră viitoare. Mulțumesc! Examinarea amendamentelor de compromis va avea loc la următoarea reuniune a comisiei noastre din iulie. Cu aceasta putem să Încheiem lucrările noastre pentru astăzi. Mulțumesc tuturor pentru astăzi. Președinta mulțumește interpreților și dorește tuturor o seară plăcută. Ne revedem mâine dimineață. Mulțumesc!